reuniunea noastră în această după-amiază. Domnul Neuser, cu doamna Neuchel și cu domnul Seinfeld au fost cei prezenți uh, când am încercat să vedem dacă învățămintele trase de pe urma crizei Ebola au fost uh, uh, învățate și uh, s-a acționat în conformitate cu acestea se investiseră bani în Guinea um, tocmai pentru, pe termen lung. Norbert, ai cuvântul. Spune-ne dacă veștile sunt bune sau rele despre Guinea. Mulțumesc. Misiunea în Guinea a, avut loc la începutul lunii aprilie. Pe lângă mine au participat Maria Neuchel și Adam Seinfeld. Obiectivul a fost să se evalueze situația sectorului de sănătate din Guinea după criza Ebola care a ucis 2500 de persoane în acea țară și aproximativ 11.000 de persoane în regiunea Africii Occidentale. Uniunea Europeană a răs răspuns la criza uh, din Africa și a fost în și anume cu o Uh, alocare semnificativă de aproximativ 2 miliarde de euro, dintre care 780 de milioane din bugetul UE. În uh, Guinea, reacția UE a fost uh, și răspunsul din partea UE a fost și el semnificativ, cu finanțare din partea ECO, instrumentul pentru pace și stabilitate, programul Orizont 2020 și cel de-al 10-lea și de-al 11-lea program pentru dezvoltare europeană. Programul a fost unul dens. Ne-am întâlnit cu ministrul de sănătate și echipa de management uh, pentru strategie și dezvoltare și Agenția de Securitate, de Securitate Sanitară de curând creată. Ne-am întâlnit uh, și cu um, unele Um, ONG-uri din uh, domeniu, cu um, președintele Parlamentului uh, și așa mai departe. Care au fost um, rezultatele? Ei bine, în primul rând am constatat că s-au făcut progrese semnificative în sectorul sănătății în Guinea în ultimii doi ani, iar Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv uh, în uh, reacția la criza Ebola și în consolidarea Sistemului Național de Sănătate din Guinea. Epidemia de Ebola a revelat vulnerabilitatea sistemului de sănătate, capacitatea de reacție slabă a autorităților sanitare și absența planificării strategice de la criza Ebola, guvernul a adoptat un plan național de sănătate pentru perioada 2015-2024, care în momentul de față uh, se implementează. Bugetul alocat pentru sănătate a crescut de la aproximativ 2% în 2012 la aproximativ 8% în 2017. 4.000 de persoane au fost uh, angajate um, în domeniul sănătății în această țară. S-a adoptat și o politică de prevenție împotriva infecțiilor, iar Agenția Națională uh, pentru Securitate Sanitară a fost creată în iulie 2016 pentru a consolida sistemul de supraveghere um, epidemiologică și pentru a uh, crește capacitățile în cazul unei noi epidemii. Învățămintele uh, de pe urma crizei au fost discutate îndelung de-a lungul misiunii. Am avut o discuție sinceră cu directorul pe, țar, uh, pe țară din partea Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la motivul pentru care s-a ajuns la o reacție întârziată din partea comunității internaționale. Contribuția pozitivă a Uniunii Europene uh, în reacția la criza Ebola a fost menționată de-a lungul întregii misiuni. Ca parte a programului misiunii, două sesiuni de după amiază au fost dedicate prezentării a două programe uh, europene de succes. Unul Prepare, și celălalt uh, programul PASA. Proiectul Prepare a fost uh, finanțat prin uh, programul regional EDF cu alocare din partea UE de 4,8 milioane de euro. Proiectul a fost implementat de Expertise France și a sprijinit crearea de opt echipe uh, regionale de alertă și reacție la epidemii care sau uh, se ocupau de supravegherea, detectarea timpurie și tratamentul rapid al bolilor infecțioase cu potențial uh, epidemic. De asemenea, s-au alocat 29,5 milioane de euro programului PASA. Acesta a consolidat capacitățile Ministerului de Sănătate, a îmbunătățit funcționarea și finanțarea uh, sănătății maternale și a copiilor și a sprijinit uh, farmacia centrală a uh, țării. delegația Parlamentului European a putut vizita sediul farmaciei centrale și a laboratorului național care se ocupă de controlul calității medicamentelor. Un alt, o altă constatare de pe, urma minus, de pe urma misiunii a fost că este în continuare nevoie de mari investiții în acest uh, domeniu, în uh, Guinea, așa cum uh, a reieșit de pe urma vizitei spitalului Old Ignace Dean. Guinea pare să fie mai bine pregătită pentru o viitoare criză, dar mai rămâne mult de făcut pentru a sprijini sistemul național de sănătate. În ceea ce privește viitorul, uh, am fost informat că intenția Uniunii Europene este să se uh, îndepărteze de uh, abordarea bazată pe proiecte și să continue să sprijine sănătatea prin sprijin bugetar. 40 de milioane au fost uh, puse deoparte pentru sănătate în uh, programul 2014-2020. Uh, programul PASA 2 cu 23 de milioane este pe cale să fie pregătit. Am discutat de asemenea chestiunea uh, uh, instalațiilor sanitare și a uh, și uh, problema mutilării genitale feminine. În Guinea, rata acestei practici este de 97% în ciuda faptului că există o lege care o interzice. Am uh, fost informați de reprezentanții UNFPA și UNICEF um, care implementează un program uh, comun în regiune. Ce se va întâmpla de acum încolo? Sănătatea trebuie să rămână o prioritate în Guinea și în continuare trebuie făcute eforturi în ceea ce privește alocarea bugetară, renovarea infrastructurii recrutarea și recrutarea personalului. Învățămintele trase de pe urma crizei Ebola trebuie să continue să fie integrate în cadrul de politici și în elaborarea de viitoare strategii de reacție. În, comitetul, în Comisia DV, mă scuzați, trebuie ca sănătatea să rămână o prioritate și să continuăm să solicităm uh, mai multe fonduri pentru sănătate și educație în următorul CFM. De asemenea, trebuie să uh, monitorizăm îndeaproape fereastra uh, ce se referă la sănătate din programul tematic pentru bunuri publice globale, bunuri publice și provocări globale, astfel încât să continuăm să consolidăm sistemele naționale de sănătate. În numele delegației aș dori să mulțumesc uh, în mod sin cât se poate de sincer delegației UE în Guinea pentru sprijinul uh, oferit în timpul pregătirii și misiunii propriu-zise. Includ și personalul nostru care a fost uh, care ne-a ajutat foarte mult de-a lungul întregii misiuni. Cred că delegația UE face o treabă foarte bună în Guinea au fost alături de noi de la începutul până la sfârșitul acestei emisiuni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Norbert! Deci, iată, s-au făcut câteva progrese și câteva investiții pentru a evita uh, o eventuală nouă criză. Deci au existat câteva elemente pozitive. Da, în general este ceva pozitiv, însă nu au suficiente capacități. Se îmbunătățesc lucrurile, um, majoritatea sunt implicați, mai ales ONG-urile cu care ne-am întâlnit. Deci putem spune că răspunsul este unul pozitiv uh, și au învățat uh, lecțiile, dar va fi nevoie de timp și de foarte mulți bani. Charles, Charles Gheorenț a fost raportorul nostru și Teresa, tu doreai să vorbești despre Sierra Leone. Începem cu Charles Gheorenț. Da, doar o întrebare. Există evaluări în ceea ce privește progresele făcute de la începutul crizei Ebola în aceste țări? Ce zice Organizația Mondială a Sănătății în acest sens? În cad- oare în cadrul uh, verificării la mijlocul perioadei, Comisia ne poate informa. Bineînțeles, ce ne, ce ne interesează este ce trebuie să mai facem în programele actuale. Da, președinte, avem comisia alături de noi, am să le dau cuvântul, pentru că noi am avut câteva recomandări la raportul dumneavoastră referitor la Ebola. Întâi am vorbit despre ideea de a avea un vaccin. Țineți minte că am tot discutat despre asta. Nu știu ce s-a întâmplat cu întregul proiect. Uh, pentru că se pare că de fiecare dată când e o epidemie, investim în uh, vaccinuri. Nu, uh, apoi se calmează criza, nu terminăm uh, testele și când vine o nouă criză, o luăm de la capăt. Teresa Jimenez, dumneavoastră ați vorbit despre Sierra Leone și doreați să vă referiți la mm, un alt element. Speak English or, or, or in, in Spanish. In Spanish. Eh... Mulțumesc. Voi vorbi în spaniolă. Dar am să vă spun că am avut posibilitatea de a discuta un grup din Sierra Leone am vorbit despre, cu o organizație uh, care încearcă să uh, uh, ajute fetele din Sierra Leone să uh, scape de prostituție. Am trimis asta tuturor. Uh, nu a fost însă o prezență foarte mare. Am, am însă un uh, mic uh, filmuleț, uh, într-adevăr dificil de uh, privit. Uh, deci cu uh, aceste fete care au rămas orfane după criza Ebola, pentru că și-au pierdut părinții, fete între 11 și 17 ani care uh, trebuie să se prostitueze pentru că nu au încotro. Trebuie să-și câștige pâinea, plus au senzația că cineva are grijă de ele și așa mai departe. Apoi, în același video, vedem mari întreprinderi chineze care sunt uh, prezente Era vorba într-un, în, acest vi, în acest film despre fete care nu puteau să scape din situația în care se regăseau. Eu uh, de mult timp mă ocup de Sierra Leone, e foarte dificil să uh, uh, te ocup de prostituție în Niger, Sudan, Sierra Leone. Mă întreb dacă nu am putea prezenta raportul și filmul Există o parte despre exploatația prin muncă, exploatarea prin muncă a, copii, a copiilor și exploatarea sexuală a fetelor. Când uh, a, discutăm cu statele ACP, e greu pentru aceste țări să accepte aceste discuții. Și de multe ori în Europa e greu să ajungem la un acord, dar cu toții suntem de acord că prostituția copiilor trebuie interzisă și eradicată. Cred că trebuie să uh, facem o campanie de conștientizare pe acest subiect. Într-adevăr, când am fost în Uganda, am văzut multe fete foarte tinere, vulnerabile, uh, orfane uh, din cauza războiului din Sudanul de Sud. Și ele veneau singure în Uganda, foarte, niște fete foarte vulnerabile. Avem comisia, n-a mai cerut nimeni cuvântul? Vă dau cuvântul. Și Eva Tomașesca. Well, thank you very much. Uh, first of all, uh, I would like to, to thank you for your interest in... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru interesul dumneavoastră în activitățile pe care le implementăm. În ceea ce privește întrebările referitoare la evaluare, toate proiectele noastre sunt uh, evaluate la jumătatea perioadei și la nivel intermediar. Nu există o evaluare generală a sprijinului pe care le oferim ce ține de criza Ebola. Însă s-a menționat faptul că sprijinul, sprijinul nostru pentru uh, Guinea a fost oferit în două etape, pasa 1 și pasa 2 după pasa 1, bineînțeles, am făcut o, o evaluare pentru a vedea ce putem învăța pentru implementarea pasa 2. în care tocmai acum începe să fie implementat. Pe lângă acest sprijin pe bază de proiect, Acum uh, trecem la o abordare mai structurată, bazată pe sprijin bugetar. E vorba de alocare bugetară pentru sectorul uh, sănătății. S-a menționat în raport că plecăm de la o bază scăzută, 2%, acum suntem la 7% din buget Uh, bineînțeles, urmări, urmărim și executarea bugetului, pentru că lucrurile nu sunt întotdeauna la fel. Important este că alocarea uh, bugetară crește în fiecare an, astfel încât uh, sectorul sănătății să crească în capacități și să aibă capacitatea de răspuns în caz de criză, dar și în caz de activitate de zi cu zi. În ceea ce privește acest uh, proiect despre care vorbea doamna Beseril, avem această inițiativă Spotlight care se concentrează asupra violenței împotriva femeilor și avem uh, proiecte naționale și regionale. În momentul de față lucrăm la această inițiativă. Ea va fi implementată în mare parte de ONU, UNFPA și UN Women și UNICEF ce vor fi implicați în unele țări. Dar deocamdată doar lucrăm la asta. Lucrăm la programul uh, general. Hmm? Echo. I'm from the EAS. Mai dorește cineva să intervine din partea comisiei? Uh, eu sunt din partea SAE. Nu am foarte multe de adăugat decât să uh, vă mulțumesc pentru intervenție. Rețin aspectele pozitive mai întâi uh, progresul general uh, consemnat în Guinea, dar și aprecierile pozitive vis-a-vis -vis de implicarea Uniunii Europene în criza Ebola. Evident că mai sunt multe de făcut și susținem uh, prin uh, toate instrumentele politice uh, inițiativa Spotlight și lupta împotriva mutilării genitale feminine. Suntem în continuare angajați să urmărim aceste aspecte cu mod prioritar, Doamna președinte. Da, și chiar acum are loc o epidemie Ebola în țara învecinată, Republica Democrată Congo Uh, care uh, afectează foarte mult sistemele uh, de asistență medicală și sanitare, care oricum sunt deja foarte supra-solicitate. Poate că în raportul Gerling am putea să găsim elemente prin care putem să exercităm mai multă presiune asupra Comisiei să intervină. De pildă să vedem ce s-a întâmplat cu acel program de fabricarea unui vaccin anti-ebola, care a fost mai întâi uh, lansat cu uh, mare tap-tap și apoi a fost uh, oarecum abandonat. Timp de 3-6 luni a fost un program desfășurat cu mare intensitate până când și presa s-a bucurat, s-a bucurat și de atenția presei, dar de atunci încolo n-am mai auzit nimic. Mai este ceva de adăugat, domnule reporter? Vielleicht noch, ähm, doar câteva observații din partea mea. Cred că am face bine să fim și în continuare proactivi în acest dosar. Învățămintele pe care le-am tras în legătură cu criza Ebola, dar și în legătură cu intervenția noastră din această țară, arată că am fost prea lenți, nu am fost foarte eficienți, dar există voință politică și Există chiar um, o, o regândire în alocările bugetare uh, ale Guineei pentru sănătate, deci iată că uh, lucrurile uh, se mișcă în direcția cea bună, deci am putea să sprijinim în continuare aceste uh, demersuri. În total am uh, obținut uh, 4.000 de uh, Uh, angajați suplimentari uh, profesioniști în domeniul sănătății, uh, ceea ce cred că este un lucru foarte salutar. Este foarte important să avem mici centre de sănătate în zona de câmpie. Acestea trebuie activate, dezvoltate, cu, între altele, cu know-how-ul ONG-urilor europene de profil. Și Charles ne-a întrebat în legătură cu evaluarea. Eu cred că o astfel de evaluare trebuie să uh, fie desfășurată în coroborare cu uh, Organizația Mondială a Sănătății, nu în, ultima, uh, nu în ultimul rând cu OMS, trebuie văzut, revăzut și programul de vaccinare. Și în ce privește proiectul de distribuție de medicamente, trebuie să vedem cum putem să le eficientizăm pentru a nu avea întârzieri în cazul izbucnirii unor epidemii. Vă dau un, ex, eh, vă dau un exemplu. Eh, eh, centrala de distribuție are acum și suficiente autovehicule pentru a face o distribuție rapidă a unor medicamente de primă intenție. Când am avut criza Ebola nu a existat această facilitate tehnică. Acum se mai pune întrebarea în ce măsură tinerii cândva afectați de boala sunt uh, sau nu stigmatizați. Nu, a, nu ne-am ocupat uh, în mod concret cu această chestiune, dar știm că există stigmatizare, că există excluziune și cred că și aici ar trebui să intervenim pentru a promova integrarea și reintegrarea persoanelor afectate. Aș mai uh, sublinia încă două lucruri odată că țara se confruntă cu o uriașă problemă a deșeurilor. Rar am văzut într-o țară atâtea, atâtea deșeuri ca la Conakry. Milioane de oameni practic trăiesc în, între gunoaie. Acum, în sfârșit, a fost creată o comisie la nivel național care abordează această problemă și care încearcă să-și asume anumite inițiative, dar dacă dacă te uiți la cum trăiesc oamenii, de fapt trebuie să te miri că nu există, nu izbucnesc zilnic epidemii de boli foarte grave. Și uh, problema deșeurilor este o problemă care va afecta pe termen lung sănătatea oamenilor. Recent a avut uh, loc o catastrofă, uh, o tragedie în care mă rog, o rampă de gunoi a, s-a, s-a răsturnat, practic a îngropat de vii 10 oameni care căutau printre uh, gunoaie uh, alimente și alte lucruri. De această treabă trebuie să ne ocupăm pentru că evident are legătură cu sănătatea publică. Și a doua și ultima observație, cred că evaluarea celor trei state, Sierra Leone, Liberia și Guinea, această evaluare arată, uh, ceea ce este foarte pozitiv, o stabilizare a situației politice aici. Avem un guvern relativ stabil în Guinea, cu o serie de miniștri care uh, uh, sau și-au terminat studiile în Statele Unite sau în Europa Uh, am uh, asistat la o schimbare de forțe politice în Sierra Leone fără violență, ceea ce este foarte important, și de asemenea uh, s-a produs o alternanță la putere și în Liberia. Și dacă și în această țară situația politică se stabilizează în continuare, va fi un succes pentru întreaga regiune. Mulțumesc! Mulțumesc Norbert și mulțumesc tuturor acelora care au fost a făcut parte din această delegație. Înțelegem că trebuie să orientăm în continuare bani înspre sectorul uh, de sănătate. Și acum uh, trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Dăm cuvintul Comisiei. happened. Right, good, afternoon, good, um, good afternoon, colleagues. Now we're going to have... Trecem la punctul 12 al de zi, dialogul structurat cu Comisia Europeană cu privire la programul de lucru al acesteia. Programul de lucru al, pe anul următor îl discutăm în lipsa unui program de lucru pentru anul 2019, dar este ultima ultimul an de lucru plin al uh, acestei comisii și de asemenea și ultima noastră întâlnire cu actualul Parlament. Tocmai am uh, discutat uh, rezultatele unei delegații în Guinea, am mai avut și alte întâlniri pe alte programe umanitare și de ajutor pentru dezvoltare. E bine, astăzi dorim să vorbim uh, cu comisarul Stilianides despre uh, progresele realizate de la ultimele noastre întâlniri. Um, am uh, avut solicitări în trecut în legătură cu programe de intervenții în caz de urgență, în legătură cu finanțarea unor proiecte implementate în țările beneficiare. Uh, tocmai am, ne-am întors dintr-o delegație în Uganda unde am putut observa modul de implementare a unor programe finanțate prin DigiEco. De asemenea, urmează și programe noi. Uh, este planificată adoptarea unui nou CFM în iunie. Știm că va exista un nou program uh, cu privire la politica pentru dezvoltare. Nu știu dacă există intenția la Comisie de a elabora un astfel de program nou și în privința în legătură cu activitățile umanitare. După reuniunea noastră de azi cu domnul Stilanezes și mâine cu comisarul Mimița, comisia noastră va redacta o propunere cu prioritățile noastre pentru anul viitor, care va fi transmisă eh, tuturor eh, președinților de comisie și care sperăm să se materializeze într-o rezoluție a Parlamentului cât de curând. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Linda. Mulțumesc foarte mult, Linda. Stimați colegi, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră azi. Știți că acest uh, dialog structurat a, a fost uh, de mare uh, utilitate în a adapta prioritățile operaționale ale Uniunii Europene uh, în materie de dezvoltare și de asistență umanitară de urgență conform cerințelor momentului. Cooperarea dumneavoastră, sfatul dumneavoastră și ajutorul dumneavoastră întotdeauna au fost uh, apreciate în acești uh, patru ani și vă mulțumesc pentru acest sprijin și pentru această colaborare deosebită. Mai este și un alt motiv pentru că vă, care vă spun azi toate aceste lucruri. La ultimul nostru dialog structurat, m-ați uh, rugat să elaborez un document de orientare pentru instruirea în domeniul asistenței uh, în situații de urgență. Este, este un domeniu care îmi este mie foarte drag și pentru care am dezvoltat chiar o oarecare obsesie. Uh, Pot să vă spun uh, că uh, ne-am preocupat de această cerere a dumneavoastră și pot să vă anunț încă de acum că în vinerea care urmează, peste câteva zile, uh, Comisia Europeană va adopta primul său document care va stabili normele și va um, consacra cel mai bune practici în domeniul instructajului pentru situații de urgență va arăta cum putem consolida cooperarea, cum putem aloca mai, bun, mai multe resurse și cum putem influența agenda globală în materie. În ultimii trei ani, sau ultimii 3-4 ani mai degrabă, Uniunea Europeană a devenit un lider global în educația în materie de uh, urgențe. Vă mulțumesc așadar pentru sprijinul politic și bugetar și mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi colegilor mei de la DGECO și delegațiile noastre de peste tot, de pretutindeni, pentru această realizare deosebită. Vă mulțumesc! O altă, un alt element de evoluție pozitiv pe care aș vrea să îl evidențiez sunt finanțele. Comisia tocmai a adoptat propunerile sale pentru noul CFM. Știm cu toții că acest uh, proces uh, de elaborare a noului CFM este foarte complicat uh, în contextul în care pierdem un contributor important, Regatul Unit. Dar această dezamăgire noi am întors-o și am transformat-o într-o oportunitate încercând să ne restructurăm abordarea uh, generală în materie de urgențe. Evident că trebuie să reducem cheltuielile operate până acum în anumite sectoare. E inevitabil acest lucru, din păcate, dar asta nu înseamnă că pierdem din vedere ceea ce trebuie să facem. În acest context dificil, Comisia transmite un semnal puternic, pozitiv, crescând uh, în mod semnificativ bugetul nostru pentru acțiuni umanitare. Este un lucru de altfel absolut necesar, pentru că știți că și nevoile umanitare cresc de la o zi la alta. Iar sprijinul dumneavoastră va fi esențial în aceste negocieri dificile care se anunță am convingerea că o creștere cu 30% este într-adevăr o creștere foarte importantă. În special în contextul post-Brexit. Încă un semnal pozitiv. În domeniul prote protecției civile, Comisia a propus uh, alocarea sumei de 200 de milioane de euro pe an, o creștere uh, modeste, cei drept, pentru a face mai credibilă capacitatea de reacție la dezastre, în special într-o perioadă în care încercăm să ne consolim și să ne consolidăm și să ne întărim capacitățile de reacție comune în aceste vremuri dificile. Știți că, datorită impactului modificărilor climatice, situațiile, dezastrele, situațiile de urgență au crescut ca număr. Stimați colegi, iată trei semnale foarte pozitive legate de competențele și atribuțiile, de sarcinile noastre comune, care ne fac uh, să începem acest an cu un veritabil entuziasm. fiind încredințați că vom putea să depășim uh, nu doar situația dificilă general, ci și multe din crizele operaționale. Acum să vedem care sunt provocările legate de aceste uh, uh, provocările operaționale din teren. Din păcate, nevoile umanitare n-au scăzut în ultimele 12 luni. Din potrivă, nevoile umanitare cresc de la o zi la alta. Și aș începe cu activitatea noastră în Orientul apropiat. Vorbim de o zonă din imediata vecinătate a noastră. Nu vreau să mă refer la această regiune doar din cauza eh, evenimentelor dramatice din ultimele zile de acolo, ci și pentru că uh, avem uh, sarcina uh, și obligația morală de a uh, acorda atenție acestei regiuni. Siria a intrat în cel de-al optulea an al unui conflict care a produs 13 milioane de sirieni dependenți de ajutorul umanitar. Există probleme de acces la cele mai de bază facilități, Uh, în multe din zonele ocupate. Există nenumărate amenințări de securitate și de siguranță personală și există riscuri multiple pentru activiștii uh, umanitari care au probleme în a livra ajutorul uh, umanitar acolo unde este acesta necesar. Cost Conflictul uh, din Siria a dus la deplasări masive de refugiați în interiorul țării, dar și în țările învecinate, precum uh, Turcia, Iordania, Liban. Numerele de refugiați uh, sunt foarte mari și adesea aceste cifre sunt proporționale cu capacitatea țării. Deci este nevoie de sprijin. În Liban, de exemplu, 40% din uh, populație constă în refugiați. 40%, vă dați seama? ce înseamnă să ai uh, un asemenea număr de refugiați uh, într-o țară atât de fragilă, cu un sistem de politică atât de volatil. Asta ca să nu mai vorbim de rezultatul pozitiv al legilor din ultimele două săptămâni. Aș vrea să menționez eforturile noastre prin uh, intermediul ISSM. Acesta este un exemplu. Este vorba despre un uh, program uh, de intervenții de urgență în Turcia, Turcia fiind uh, cea mai mare țară gazdă din regiune și din întreaga lume, cu 3,8 milioane de refugiați pe teritoriul său. Acest proiect oferă sprijinul unui număr de peste 1,3 milioane de refugiați. Este cel mai mare program umanitar din istoria noastră. Am vizitat Turcia de multe ori pentru a monitoriza implementarea eforturilor noastre la fața locului și sunt mândru de acest program. Este cu adevărat un model de asistență pentru refugiați, asistență oferită cu demnitate și ne ajută de asemenea să găsim modalități de reconciliere între comunitățile gazdă și comunitățile de refugiați. Pe lângă această rețea ISSN, mai există și un alt program excelent care se concentrează pe educație. Știți că acum câteva săptămâni Uniunea Europeană Europeană a organizat cea de-a doua conferință de la Bruxelles uh, privind Siria. Am reușit uh, să mobilizăm 6,2 miliarde de euro, iar uh, Uniunea Europeană și statele membre au fost încă o dată cei mai mari donatori, oferind 77% din angajamentul total. Da, chiar suntem cei mai mari donatori de asistență umanitară pentru criza din Siria. Din păcate însă, conflictul din Siria este doar una din numeroasele provocări din regiune. Conflictul din Yemen are efecte devastatoare uh, pentru um, părți foarte mari din această țară, deja foarte fragilă. Aproape 75% din yemeniți au nevoie de asistență vă dați seama care este amploarea nevoilor din această țară? Vin acum de la comisie unde am avut un dejun cu secretarul general Antonio Gutierrez, cu care am discutat în special despre criza din Siria, despre situația din Yemen și altele. Și dumnealui ne-a transmis uh, un mesaj pozitiv în ceea ce privește negocierile din zonă. Este un semn bun. Și trebuie să fim uh, precauți pentru că în Yemen, din păcate, situația poate genera surprize neplăcute, chiar dureroase. Oricum, luna trecută am avut uh, acea conferință pe tema Yemenului și Uniunea Europeană și statele membre au demonstrat încă o dată solidaritate față de iemeniți în această situație de criză umanitară. Împreună cu statele membre am contribuit cu 500 de milioane de dolari. Cam 30% din angajamentele totale. Dragi colegi, consecințele umanitare ale diferitelor conflicte din Orientul Mijlociu afectează în mod direct Europa. Știți foarte bine că, ne, că avem uh, foarte multe abordări diferite în Europa și între instituțiile noastre. Trebuie să recunoaștem acest fapt. Dar criza refugiaților a căpătat o dimensiune fără precedent, în special în Grecia, dar și în Italia, bineînțeles, datorită coridorului uh, Libia. Dar în Grecia, pentru prima dată, Uniunea Europeană a trebuit să ofere asistență umanitară de urgență în interiorul granițelor europene și vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru că, datorită dumneavoastră, am reușit uh, să creăm noi acte legislative printr-o procedură accelerată. Acest lucru a fost foarte important uh, pentru a face față acestei situații fără precedent din Grecia. Am fost acolo săptămâna trecută, încă o dată, și, sincer să fiu, la fiecare vizită constat o îmbunătățire a condițiilor de la fața locului, în special pe continent. Chiar dacă anumite insule din Egeia, în special Lesbos, se confruntă în continuare cu condiții foarte dificile. Împreună cu autoritățile elene și cu guvernul elen, încercăm să ne creștem colaborarea, în special în insulele din Marea Egee săptămâna trecută au uh, sosit uh, noi grupuri de refugiați, în uh, special pe coridorul Evros, însă am discutat aseară cu noul ministru Dimitris Vizas și uh, se pare că situația s-a îmbunătățit și sosirile au scăzut. Uh, dar trebuie să fim mereu în alertă pentru a putea face față noilor uh, influxuri de refugiați. Eu sunt optimist însă cu privire la situația din Grecia, mai ales pe continent, pentru că avem un proiect excelent numit Estia, prin care am reușit să oferim uh, apartamente și vouchere de subsistență pentru refugiați. Și au fost cam 35.000 de beneficiari, dacă nu mai mulți. Acum să vorbim despre Irak. Continuăm să oferim sprijin și Irakului, o țară care a câștigat lupta pentru libertate împotriva terorii, urei și violenței Daesh. Am insistat de multe ori asupra acestei abordări și anume că trebuie să ne continuăm eforturile pentru a înfrânge Daesh în lupta ideologică. Acest lucru este cel mai important. Nu e ușor, iar duminica trecută au avut loc alegeri democratice. Sper că acesta va fi un nou început pentru această țară. Este un alt punct de pornire. Dar o să vedem. În Irak, sprijinul nostru umanitar a fost de 350 de milioane de euro din 2015 încoace și uh, pentru acest an, 2018, suma va crește. Aș vrea să mă refer uh, în cele din urmă la situația din Palestina. și la activitățile noastre umanitare continue de acolo. Am discutat cu secretarul general al ONU despre situația de acolo. într-un mod uh, complet confidențial. După cum știți, majoritatea asistenței uh, Comisiei Europene uh, merge prin canalele de finanțare ale DigiNear, vasta majoritate a finanțării. La DigiEco am crescut recent asistența la 24 de milioane de euro pentru anul în curs și în colaborare cu agențiile ONU întreprindem acțiuni pe teren pentru a răspunde nevoilor umanitare celor mai urgente din Palestina. Însă îngrijorarea mea personală cea mai mare este uh, violența din Gaza și mă refer la pierderile tragice de vieți care s-au produs în ultimele câteva zile în special. Este o situație dureroasă. Practic, o situație disperată se agravează și mai mult. E ușor de înțeles din cauza ultimelor evoluții și situația, practic, se înrăutățește zi de zi și rămâne o amenințare cu adevărat globală. Așa cum s-a menționat uh, în ultima declarație a Federicăi Mogherini, Israelul ar trebui să se abțină de la utilizarea disproporționată și excesivă a forței. Este o declarație foarte importantă, în opinia mea iar Hamas trebuie să asigure o natură non-violentă a demonstrațiilor. Este un echilibru. Este o declarație echilibrată din partea înaltului reprezentant. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină rolul cheie astfel încât uh, să poată avea un rol de interlocutor constructiv mai ales după decizia administrației Trump. Allow me a few words on Africa. Acum câteva cuvinte despre Africa. Am vizitat Republica Democrată Congo la sfârșitul lunii martie. Am început cu partea de est a țării, cu o vizită la spitalul uh, din Bagi. Doctorul Mugheghe, dragul nostru prieten, uh, ne-a ajutat în acest demers și am fost uh, impresionat uh, de eforturile imense pe care le depune acolo. Este o muncă excelentă. Și, bineînțeles, am avut ocazia să ne întâlnim cu foarte multe femei care fuseseră afectate. Mă simt uh, mândru de impactul sprijinului nostru pentru că noi, Uniunea Europeană, chiar contribuim la salvarea de vieți în fiecare zi. Cred că și dumneavoastră ați fost acolo. Am discutat și la Kinshasa cu guvernul despre provocările de la fața locului. Apoi, uh, împreună cu ONU, s-a organizat uh, o conferință pe tema RDC și s-a vorbit și despre neparticiparea guvernului RDC și am strâns peste jumătate de miliarde de dolari americane. A fost o mare realizare. Acum câteva luni, RDC-ul era o criză uitată. Dar, datorită acestei conferințe, nu mai este așa. Este o altă realizare că am uh, co-găzduit această conferință. Și cred că participarea și contribuția noastră au fost pozitive în comunitatea umanitară internațională. Aș dori acum să mă refer și la cazurile recente de Ebola din RDC. Urmăresc de aproape situația am uh, vorbit cu directorul general uh, de la OMS ieri. Suntem uh, în legătură constantă și suntem pregătiți să implementăm o asistență rapidă pe teren, inclusiv Corpul Medical European. Nu trebuie niciodată să ne culcăm pe o ureche în ceea ce privește Ebola, pentru că am avut experiența de acum trei ani din vestul Africii. Trebuie să fim mereu vigilenți și aceasta este lecția pe care am învățat-o eu ca și coordonator al UE pentru Ebola. Am discutat uh, cu directorul general al OMS despre această situație și a reieșit că deocamdată situația este sub control, dar nu trebuie să ne complacem în această situație. În ceea ce privește cornul Africii, persistă seceta severă, 13 milioane de oameni au nevoie de asistență de urgență în Somalia, Etiopia și Kenya. Și, bineînțeles, problema continuă și în Sudanul de Sud. Știți care este poziția mea fermă legată de Sudanul de Sud. Situația este atât de dificilă încât milioane de oameni depind în totalitate de sprijinul umanitar. Ce fac părțile la conflict uh, este o rușine pentru umanitate. Aceasta este realitatea dură de pe teren. Acum, Republica Centrafricană. Mult, unii dintre dumneavoastră uh, Ați uh, făcut o vizită acolo la, sfârși, la mijlocul lunii februarie, ați văzut care este realitatea aspră din această țară. Many officials here and... M-am întâlnit cu multe oficialități și împreună am uh, ajuns la concluzia că securitatea este o provocare majoră. RCA este unul dintre locurile cele mai periculoase pentru agenții care oferă asistență umanitară din întreaga lume. Este o criză puternic subfinanțată. Sunt de acord cu recomandarea dumneavoastră legată de importanța de a ne demonstra angajamentul față de Republica Centrafricană și, bineînțeles, este important să intensificăm eforturile de conștientizare. De aceea intenționez să vizitez această țară în curând. Sunt uh, în contact uh, cu guvernul uh, pentru a putea găsi cea mai bună dată pentru această vizită. Nu putem să uităm nici de Sahel, o regiune care se află într-o stare de permanentă criză, cu conflicte, fragilitate, schimbări climatice și sărăcie. Asta împiedică pacea și prosperitatea în regiune. Noi nu putem uh, permite ca Sahelul să devină o criză uitată așa cum am făcut în întreaga regiune africană, vom uh, încerca să apărăm generația viitoare, nu doar în Africa, ci și în Europa. Știți că sunt foarte multe fluxuri, foarte multe influxuri care pornesc uh, de acolo spre Europa. Asia acum. Vorbim despre un adevărat uh, dezastru umanitar al populației Rohingya. Am uh, vizitat uh, Myanmar, am vizitat și Bangladeshul în 2017, am vizitat acea mega tabără și a fost o experiență de-a dreptul șocantă. Este un loc în care 600 de mii de refugiați Rohingya stau înghesuiți în 13-14 uh, km pătrați. Este îngrozitor. Exodul populației Rohingya continuă către Bangladesh și Malaysia De acum, acordul între guvernul dintre Myanmar și Bangladesh pentru returnarea populației Rohingya în Myanmar nu a fost implementat condițiile pentru returnări demne și sigure încă nu sunt întrunite. Și în aceste situații, în aceste circunstanțe foarte dificile, Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin acestor oameni. Aceasta este datoria noastră morală. Este atât de simplu. Și în fine, aș vrea să spun câteva cuvinte despre misiunea mea în America de Sud din martie. Am vizitat Columbia, L-a felicitat pe președintele Santos pentru curajul și hotărârea sa de a asigura pacea și reconcilierea. Este un drum lung uh, și știu din propria mea țară că procesul de reconciliere chiar este unul de durată. Și, bineînțeles, uh, eforturile sale vor necesita timp pentru a da rezultate, dar uh, cred că trebuie să avem răbdare. Am uh, văzut impactul încurajat, încurajator al programelor noastre umanitare în regiunile afectate de violență din Columbia. Am vizitat și zona de graniță cu Venezuela. Am văzut uh, cum uh, criza din Venezuela se prelungește dincolo de granițe în Columbia. Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru mii de oameni. La graniță m-am întâlnit cu femei care călătoresc de la Caracas pentru a obține vaccinuri pentru copiilor nou-născuți. M-am întâlnit cu altă, cu altă femeie care venea în Columbia după ce a parcurs multe, mulți kilometri pentru a-și vinde bunurile astfel încât să facă rost de bani pentru medicamente. A fost o poveste foarte tristă și sunt multe altele de acest gen. În timpul vizitei mele am anunțat uh, o finanțare suplimentară pentru proiectele noastre, nu doar în Columbia, ci și în Venezuela, prin partenerii noștri umanitari. Few words regarding international humanitarian law suntem confruntați cu conflicte în care dreptul internațional umanitar este încălcat și asta este mai degrabă regula decât excepția. În multe zone femeile, copiii sunt abuzați, școlile sunt țintite în mod intenționat iar uh, oamenii noștri uh, își pierd viața încercând să salveze vieți. Asta îi pune pe civil într-o situație umanitară gravă și creează un, un vid umanitar. Uh, este inacceptabil acest lucru, iar cei responsabili trebuie aduși în fața instanței, în fața justiției. Pentru mine este un principiu acești oameni trebuie să fie aduși uh, în fața justiției. A cere respectarea la nivel global a dreptului uh, umanitar internațional este o prioritate pentru noi și pentru întreaga Uniune. Mă bucură mai ales să știu că aici, în comisia noastră, noi toți, mai mult sau mai puțin, avem aceeași, uh, aceleași sentimente și cu toții dintre dumneavoastră sprijiniți uh, dreptul umanitar internațional. Este singurul mod de a uh, îi sprijini pe lucrătorii noștri în domeniul umanitar, dar și pentru a le salva viața. Violența bazată pe gen în conflict este o realitate dură pentru mii de civili implicați în conflicte. Cred că suntem cu toții de acord că uh, este vitală conștientizarea, la fel de important precum este uh, combaterea acestui tip de uh, violență. După cum știți, uh, Uniunea Europeană este lider în uh, parteneriatul Call to Action pentru combaterea violenței bazate pe gen în timpul conflictelor armate. Uh, se va organiza o dezbatere la nivel înalt uh, și uh, Linda va participa și va fi o enormă plăcere. Îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Câte ceva despre munca noastră în al doilea pilon al uh, responsabilităților mele, protecția civilă. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru abordarea constructivă în ceea ce privește propunerea uh, privind uh, salva, operațiunile de salvare operațiunile de salvare sunt o... Acest domeniu este o, o chestiune uh, și politică. Obiectivul este să avem o Europa mai puternică, care să protejeze, să salveze vieți, pe baza principiilor solidarității și responsabilității. Vă amintiți după cazul portughez din octombrie anul trecut, Jean-Claude a spus că Europa trebuie să aibă mai mult de oferit decât condoleanțe. E important acest lucru. Realitatea a arătat că sistemul nostru actual este insuficient am obținut multe prin acest sistem, însă el și-a atins limitele. Trebuie să fim mai bine pregătiți. Schimbările climatice au schimbat regulile jocului. Am avut o discuție constructivă și cu secretarul general privind schimbările climatice și am căzut de acord că trebuie să ne accelerăm eforturile. Și asta nu numai să convingem oamenii din afara Europei, ci și în interiorul Europei, cu statele membre. Negocierile continuă referitoare la rescue, deci la operațiunile de salvare și o, vă cer sprijin pentru acest dosar, pentru că, dragi colegi, din păcate, eu cred că următorul uh, dezastru nu va uh, veni uh, cu întârziere. Consecințele schimbărilor climatice sunt, din păcate, mai grave decât ceea ce credeam noi că vor fi. Am să mă opresc aici. Uh, ca de obicei, uh, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta sugestiile și ideile dumneavoastră, pentru că nu numai că suntem în aceeași barcă, dar uh, suntem ca într-o familie. Mulțumesc! Um, as usual. Mulțumesc! Ca de obicei, veniți cu uh, o listă cu probleme și ea s-a lungit de când ați devenit comisar, nu din cauza dumneavoastră, ci din cauza modului în care se întâmplă lucrurile. Azi dimineață am primit reprezentanți ai Națiunilor Unite din Sudan care ne-au vorbit despre situația groaznică din, nu numai din Sudanul de Sud, dar și din Sudan. Uh, ne vorbeau despre faptul că țara va imploda dacă nu există mai mult ajutor. De fiecare dată când ne întâlnim cu cineva, uh, auzim numai că e de făcut mai mult. Știm că UE își face uh, treaba, dar că mai, tre- mai, dar mai trebuie să intervină și ceilalți. Începem cu Enrique Guerrero Salom, iar apoi uh, toți ceilalți de pe listă. Sí, gracias, Linda. Eh, gracias. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc, eh, Cristos. Adevărul este că la începutul discursului dumneavoastră ați vorbit despre dialogul structurat cu această comisie și Dumneavoastră, ca reprezentant al Comisiei, întotdeauna ați avut o atitudine pozitivă și e adevărat că avem lupte comune. Unele, în unele am câștigat creșterea bugetului pentru educație, um, pentru situații de criză și așa mai departe. În alte cazuri am spus întotdeauna că Comisia uh, DV are o poziție de sprijin față de eforturile dumneavoastră ca uh, în calitate de comisar. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în uh, Gaza, în Palestina, ca intermediar. Avem o misiune acolo de o vreme deja și ce ne dorim este să oferim oportunități și ajutor umanitar unei populații care practic trăiește într-o închisoare. Avem de-a face cu o criză umanitară într-o, în ceea ce practic este de fapt o închisoare. iar facilitățile construite de UE uh, în Gaza sunt distruse. În același timp, avem obligația de a uh, avea o contribuție politică, astfel încât să se pună frână activităților uh, desfășurate de Israel. Ceea ce au făcut Statele Unite, declanșând această ultimă etapă a crizei seamănă cu uh, ceea ce a făcut uh, Ariel uh, Sharon când s-a ajuns la a doua intifada și la moartea a mii și mii de palestinieni și sute de israelieni. Un dezastru absolut care afectează pe toată lumea și cu atât mai mult locuitorii din fâșia Gaza. Atât Linda cât și dumneavoastră v-ați referit la uh, criza Ebola. Prima criză specifică de care v-ați ocupat în calitate de comisar. Acum uh, vedem o nouă declanșare a unei epi- acestei epidemii și trebuie să ne gândim la importanța de a avea un sistem de sănătate stabil, structurat, cât de important este să avem un răspuns rapid la această criză și cât de importantă este educația când vine vorba de prevenirea unor astfel de crize și de dezastre. Tot ceea ce ați spus referitor la educație, tot ce va fi inclus în uh, comunicarea Comisiei, va merge în direcția prevenției crizelor vom căuta căi să educăm populația astfel încât să nu uh, apeleze la aceleași comportamente care au dus la extinderea acestor crize. În Uniunea Europeană, în momentul de față, suntem într-o etapă de evaluare a ceea ce am făcut în toate domeniile, inclusiv în domeniul umanitar în ultimii patru ani. Și încercăm să ne gândim ce vrem să facem pentru viitor. Se știe foarte bine că Parlamentul European a redactat un raport uh, privind uh, diferitele instrumente pentru ajutor uh, umanitar și nu numai, nu voi intra în detaliu acum, chiar dacă am fost raportor pentru acestea. Acest raport a fost adoptat, dar trebuie să privim înspre viitor. În momentul de față, în dosarele pe rol sunt câteva elemente ce trebuie analizate. În martie am avut raportul final prin, privind ajutorul umanitar 2012-2016. Știu că Comisia pregătește un document de lucru pe care îl va pregăti cu rezultatul acestor uh, evaluări. Asta e planificat pentru următoarele săptămâni. Și mă întrebam dacă puteți să ne uh, dezvăluit deja unele rezultate ale acestei uh, evaluări pentru perioada 2012-2016. În această săptămână, Comisia va prezenta progres, progresul făcut uh, în ceea ce privește um, acea legătură între ajutorul umanitar și dezvoltare. Am vrea de asemenea să știm dacă ne puteți spune ceva, ceva despre asta. În ceea ce privește summitul umanitar, eu am fost la cel de la Sandai referitor la prevenția riscurilor uh, naturale și la summitul de la Istanbul privind ajutorul umanitar în general. Senzația mea este că summitul de la Sendai a creat un mecanism periodic de evaluare care s-a încheiat de ani mai târziu la Cancun și care va duce la Geneva în viitorul apropiat. Asta ne oferă mecanisme pentru a evalua cum strategiile adoptate funcționează. Însă nu avem acest gen de mecanism la summitul umanitar. Deci, practic, bâșbâim puțin în întuneric. Încercăm să aflăm cum cele adoptate la Istanbul sunt puse în practică. Cred că ar fi o idee bună să avem o evaluare, chiar dacă nu în mod uh, regulat sau uh, cu anumită periodicitate, doar ca să știm care este situația în momentul de față. unii actori în domeniul umanitar spun că există mai multă finanțare multianuală, că există o mai mare previzibilitate în ceea ce privește ajutorul umanitar și că în momentul de față această finanțare multianuală este blocată de planificarea pe șase luni Iar în ceea ce privește CFM, raportul la care mă refeream mai devreme uh, al acestei comisii a pus accentul pe faptul că instrumentul pentru ajutor umanitar ar trebui să fie menținut în afara obiectivelor de streamlining ale comisiei. Și cred că asta este și poziția comisiei. Cred că suntem, de fapt, pe aceeași lungime de undă. Este însă totuși important ca acest instrument să fie autonom. Însă tocmai acest instrument trebuie să fie protejat de încercările de, a l de a-l folosi pentru um, lucruri care nu sunt ajutor umanitar. Deci, da, trebuie să existe o oarecare flexibilitate, înțelegem asta și ne bucurăm să vedem că a crescut um, au crescut fondurile alocate de 30-40%. Sunt convins că în ce a mai rămas din acest mandat în timp ce vom pregăti poziția Parlamentului uh, pentru următorul CFM, va exista sprijinul Comisiei astfel încât să putem maximiza sumele puse, la, puse deoparte pentru ajutor umanitar. Nu vreau să intervin prea mult timp. Știu că mai sunt și alți colegi care doresc să intervină. Aș fi vrut să mai spun ceva despre sau să întreb ceva despre care ar putea fi implicațiile asupra bugetului pentru Fondul European de Dezvoltare. Uneori acesta a fost folosit pentru a se răspunde la situații de urgență. Ce s-ar întâmpla dacă acest fond ar fi integrat în bugetul european. Mulțumesc pentru prezentarea foarte cuprinzătoare oferită și pentru faptul că ne-ați vorbit despre atât de multe crize umanitare din lume. Din păcate există atât de multe. Ne vedem săptămâna viitoare la Madrid. Dacă aveți timp să ajungeți în weekend, va fi vreme bună. Dacă nu, chiar și luni dimineața ar trebui să aveți timp de o mică plimbare în parcurile Madridului. În Spania spunem că dacă în martie bate vântul și în aprilie plouă, va fi soare în mai. Și exact asta s-a întâmplat anul acesta. În regulă, spune doamna președinte. Mai mulți colegi doresc să intervină. Cine dorește? Am să vă spun pe cine am pe listă. Bogdan Venter, I have Lola Sanchez, I have Teresa Jimenez, I have Elish Schlein, and I have Charles Goins. Does anybody else wish to... Mai dorește cineva să intervină? Actually, more or less. Okay, we start with Bogdan Venta. Bogdan. Începem cu Bogdan atunci. Poftim. Chair, I will be... Mulțumesc doar pe scurt, doamna președinte. Domnule comisarie, ne bucurăm că sunteți aici alături de noi azi. Ce ați spus despre situația în Orientul Mijlociu, Asia, Africa, Asia, America Latină, sunt uh, situații diferite, dar foarte dramatice în cea mai mare parte. În toate aceste situații, elementul de securitate reprezintă o îngrijorare uh, comună. Mă refer la securitatea lucrătorilor uh, din domeniul umanitar. Trebuie ca cei, în același timp ca cei care intervin în acțiunea umanitară să nu creeze probleme și mai mari într-o situație umanitară uh, prin intervenția lor. Știți că mă refer la scandalurile din ultima vreme cu legătură cu niște abuzuri față de populația indigenă care a fost comise de membri a unor echipe umanitare. Uniunea Europeană uh, nu trebuie să uh, repete greșelile altora în ce privește desfășurarea unor eforturi umanitare. Are Comisia Europeană implementate proceduri uh, pentru a preveni astfel de situații de abuz din partea celor care reprezintă organizațiile și programele umanitare și um, există un sistem de protecție și asistență a victimelor unor astfel de potențiale abuzuri. Iar în ce privește uh, planul de acțiune privind consensul asupra ajutorului umanitar, fără o implementare a acestui consens ar fi dificilă sau chiar imposibilă o activitate concertată și vreau să întreb dacă există deja un calendar concret pentru elaborarea unui nou program de lucru, program de acțiuni, uh, dacă puteți să ne dați, vă rog, detalii. Mulțumesc. Mulțumesc, Lola Sanchez, acum. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, Linda. Domnule comisar, vă mulțumim că ne vizitați azi. Am câteva observații, am și unele întrebări, în special în ce privește uh, raportul uh, cuprinzător de evaluare care a fost prezentat uh, de cabinetul dumneavoastră în martie. Aici sunt incluse și elemente importante privind restructurarea multianuală a programelor, eficiența, guvernanță, valoarea adăugată și altele. Cum credeți că veți opera aceste modificări structurale în ajutorul umanitar oferit de comisie? Cum, vă, cum se vor reflecta recomandările evaluării noastre și ce impact, vor avea aceste restructurări asupra societății civile și asupra, um, mai ales asupra ONG-urilor? Pentru că, până la urmă, uh, noi colaborăm cu acești parteneri în ajutorul umanitar dacă nu ținem cont de acești parteneri, ar putea să apară o criză uh, suplimentară în, această, în aceste crize umanitare. În ajutorul pentru dezvoltare constatăm adesea că uh, ajutorul care pornește cu intenția pentru a facilita dezvoltarea nu întotdeauna ajunge acolo. Uh, înțelegem că ați crescut uh, semnificativ bugetul pentru uh, activitățile umanitare uh, pentru perioada 2021-2027, dar și beneficiarii, nevoile practic au crescut și vor crește considerabil în aceeași perioadă. Și atunci vreau să întreb cum ați prevăzut această majorare bugetară va, va corespunde acest top-up nevoilor? Cum pot fi în acord cu instrumentele financiare ajustate din parcurs, din mers aceste instrumente. Mulțumesc că, uh, spune doamnă președinte, săptămâna trecută în Uganda, în delegația în care am fost, uh, am înțeles că există o alocare uh, generală pe țară dar de multe ori pe parcursul unui an bugetar mai apar niște fonduri suplimentare din neexecutarea unor sume și din programele Fed sau din alte programe. Și atunci, prin niște măsuri birocratice, se pot realoca acolo niște sume. Înțeleg că noul program poate finanța tocmai această legătură dintre ajutorul umanitar și cel pentru dezvoltare, astfel reușind să, să depășim uh, oarecum bariera aceasta a limitării anuale a programelor. Da, tocmai de aceea ne interesează dacă noua programare va cuprinde o, o restructurare și sub uh, aspectul limitei uh, duratei programelor. Deci dacă va fi uh, Uh, multianual sau nu. On the circle of the other groups. Charles. Oui, merci Linda. Uh, merci notre... Mulțumesc, spune domnul Gheorent. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului comisar Tilianides pentru excelentul său expoze. În primul rând, uh, ajutorul umanitar uh, este din ce în ce mai necesar și deci e nevoie și de fonduri din ce în ce mai mari. În plus, uh, acest ajutor trebuie prestat în uh, condiții din ce în ce mai amenințătoare. Și uh, tocmai pentru a evita aceste, umani- aceste amenințări, trebuie menținut caracterul fără caracterul independent și fără a se alege o parte a acestui ajutor. Este un lucru care nu se spune suficient de des în loc să se negocieze un nou consens, ar trebui să ne asigurăm că această independență sau neparțialitate să, să nu fie afectate. În ceea ce privește criza Ebola. Ea este pe cale să revină în Republica Democratică Congo. Este un subiect important. Am votat o rezoluție în urmă cu câțiva ani. Am subliniat uh, efectul uh, slăbiciunile structurale ale țărilor afectate de, și amenințate de Ebola, dar și sistemul umanitar și politica de dezvoltare în general și despre asta sunt multe lucruri de spus. În orice caz, veți avea și pentru restul sprijinul nostru uh, politic. Ce face Uniunea Europeană în ajutorul umanitar, face foarte bine. Mulțumesc. Poate acceptăm răspunsurile la aceste întrebări uh, și apoi uh, mai facem o, rundă cu Teresa Jimenez și Eli. Muchísimas Ah, Mulțumesc uh, foarte mult. Da. Bă, nu. Haideți să dăm mai întâi domnul comisar posibilitatea să răspundă. I would like to start with... Aș vrea să încep cu observațiile colegului și prietenul meu, Guerrero Salom. Sunteți uh, foarte bine informat și contribuțiile dumneavoastră sunt întotdeauna foarte valoroase pentru noi. Vă mulțumim așadar pentru raportul pe care l-ați elaborat. Am convingerea că observațiile dumneavoastră uh, Uh, au arătat foarte clar esența multora dintre problemele pe care le avem. Câteva cuvinte despre CFM acum. Mă bucur că propunerile pentru noul CFM uh, includ o creștere semnificativă a bugetului pentru acțiuni umanitare. Este ceva foarte important. Noi am propus 1,1 miliarde pe, pentru perioada de șapte ani a următorului CFM, deci un, 11 miliarde se corectează vorbitorul pe perioada celor șapte ani, adică 1,5 miliarde anual. Este o creștere de 30% în ce privește finanțarea pe termen lung a ajutorului umanitar. De altfel, o creștere cât se poate de necesară. Dar mai există și elemente suplimentare prin care ne putem, într-o manieră flexibilă, pregăti pentru eventuale situații de criză. Tocmai de aceea, instrumentul pentru ajutor de urgență rămâne disponibil pentru finanțare suplimentară. Tocmai de aceea a fost constituit un pilon suplimentar în instrumentul de politică externă, tocmai pentru a realiza uh, finanțări legături dintre ajutorul umanitar și cel pentru dezvoltare. Deci mai sunt și alte posibilități suplimentare pentru finanțarea anumitor activități cu caracter umanitar. Este ceva și valoros, dar și ceva nou, trebuie să spun, pentru că este de altfel reacția noastră la, la o creștere fără precedent a nevoii de asistență umanitară. Ați insistat asupra summitului umanitar de la Istanbul, asupra uh, cadrului de la Sendai și, și conferinței de la Cancun. Acum, evident, urmează implementarea acestor sugestii și cadre de referință. Este o idee bună, fără îndoială. Trebuie să vedem cum se pot acum implementa aceste idei. Avem nevoie, oricum, de un, un soi de sistem de monitorizare. Dar, așa cum am discutat în mai multe rânduri cu interlocutorii mei, nu doar europeni, ci de pretutindeni, uneori apare o, o mare clivaj între, între cadrul nostru de referință adoptat și agreat și implementare. eu cred că este bine să discutăm aceste propuneri, să evaluăm în moment, modul în care acesta se le alinează sistemului de asistență umanitară a ONU pentru a vedea în ce mod putem accelera și implementa toate aceste idei. În ce privește propunerea noastră pentru a veni la Madrid pentru un program de relaxare, mulțumesc frumos, e mereu o idee binevenită. Din păcate însă eh, nu, nu am acest lux eh, pentru a putea programa activități de relaxare. Eh, știți că voi ajunge abia duminica târziu, seara târziu la Madrid. M-ați întrebat deja în legătură cu raportul de valoare a activității umanitare uh, pentru perioada 2012-2016. Acest raport a fost publicat. El sublinează faptul că ajutorul umanitar corespunde nevoilor, că există o valoare adăugată europeană reală a ajutorului uh, umanitar uh, oferit de UE. Această valoare adăugată este vizibilă în teren, acolo unde am intervenit. Și Uh, raportul nostru uh, uh, se suprapune în mare părți cu constatările din raportul noastră, ceea ce vă, vă onorează. Uh, evident că mai pe loc de îmbunătățiri, dar cred că acest raport de valoare deocamdată este un bun instrument de autoevaluare a eforturilor noastre în domeniul umanitar. Dragă prietene Adam, ați insistat asupra prevenirii acțiunilor de uh, încălcare a uh, normelor de drept internațional aplicabile în ajutorul umanitar. Mulți dintre dumneavoastră aveți uh, mai multă experiență de teren decât mine. Nu este ușor să previi aceste situații de încălcare, de abuz. În uh, multe din deplasările mele în teren am constatat de multe ori că în, în multe dintre, că multe dintre aceste zone în care ne-am deplasat sunt total lipsite de, de, de, de noțiuni de securitate. Nu doar pentru lucrătorii umanitari, ci pentru toată lumea. Dar pentru că am uh, văzut multe incidente, mă gândesc la Oxfam în Haiti, de pildă. Aceste incidente ne-au creat uh, probleme de imagine, uh, au afectat credibilitatea noastră ca uh, în, în calitate de comunitate umanitară. De aceea, am uh, considerat că trebuie să adoptăm o poziție de toleranță zero față de uh, serviciile noastre, față de organizațiile partenere cu care intervenim. Toți partenerii noștri umanitari au obligația de a se supune celor mai înalte și exigențe standarde morale și uh, pentru colaborarea noastră, partenerii noștri umanitari uh, se angajează să respecte niște obligații foarte concrete. În ce privește cazul de uh, abuz sexual din februarie, partenerii noștri umanitari vizați au fost solicitați să ne prezinte pe lângă măsurile sancțiunile care au fost luate și să ne prezinte și uh, un plan de prevenire uh, a unor astfel de abuzuri pe viitor. În același timp, colegii mei de la DGECO analizează răspunsurile primite de la acești parteneri și ne coordonăm uh, eforturile și cu alți uh, donatori. Am avut, de pildă, o întâlnire foarte bună cu Ministrul pentru Dezvoltare Internațională a Regatului Unit, cu care am discutat această problemă în speță. Am avut uh, și o altă conversație cu Filippo Grande, cu Filippo, uh, Peter Maurer în uh, Geneva, când, pe marginea unei conferințe privind Republica Democrată Congo. Deci, toate aceste eforturi sunt menite să refacă să refacă imaginea și credibilitatea comunității noastre umanitare. Din păcate și foarte regretabil, aceste rare incidente au creat probleme foarte, foarte mari, în special în comunicarea noastră cu oamenii uh, simpli, cu cetățenii. În ce privește plan de acțiune privind consensul, acest consens este un document uh, de referință pentru activitatea noastră umanitate. Și credem în importanța uh, păstrării și garantării unor principii în acțiunile noastre umanitare. Aceste principii se subscriu obiectivele consensului. Guerrero Salom și eh, dumneavoastră știți foarte bine că eh, sunt un om al faptelor, nu al vorbelor. Deci eh, am convingerea că trebuie să abordăm lucrurile de o manieră pragmatică, astfel încât cuvintele și conceptele noastre teoretice să se transforme în fapte comise în teren. Tocmai de aceea este foarte important ca acest consens să rămână o referință valabilă în toată comunitatea umanitară, să fie respectat și aplicat atât și în teorie cât și în practică. Introducerea unor noi niveluri administrative ar rezulta, în opinia mea, într-o povară birocratică suplimentară și ar crea obstacole care ar reduce din valoarea adăugată pe care aceste activități umanitare le au. Trebuie așadar să evităm creșterea uh, unor bariere birocratice și a poverii birocratice, pentru că oricum este greu să ajungi să uh, ai un impact real asupra realității din uh, teren. Ebola. My dear friend. Ebola. Stimate prietene Charles Gerens am fost împreună să evaluăm uh, situația epidemiei anterioare în Guinea, Liberia și Sierra Leone. Și la vremea respectivă din păcate OMS practic era ruptă de realitate și de aceea ne-am confruntat uh, cu probleme mari. Acum situația este diferită. Vă spuneam că mențin uh, legătura directă cu colegul meu, directorul general de la OMS. Uh, Epidemia se produce în zone greu accesibile. Până acum sunt 42 de cazuri în total, 3 cazuri uh, confirmate de Ebola, deci numai 3 confirmate, 20 probabile și 19 suspectate. 23 de oameni au murit. Nu au existat alerte noi ieri, pe 15 mai. Vedem cum putem să ajutăm și Comisia sprijină cele trei uh, vaccinuri candidate pentru Ebola cu 118 milioane de euro. Riscul de extindere în UE este considerat extrem de mic. Am vorbit cu directorul general de TROS pentru a da niște bani uh, prin mecanismele noastre de finanțare ca să susținem acest pont aerian, uh, pod aerian între Kinshasa și zonele respective. Cred că săptămâna viitoare vom anunța noua finanțare din partea UE. Și, așa cum spuneam, din cauza sau datorită Corpului Medical European, care a fost o lecție învățată în urma epidemiei de Ebola de acum trei ani, Acum suntem cu siguranță mai bine pregătiți pentru a furniza asistență și pentru a avea mai multă predictibilitate și pentru a implementa măsuri de intervenție mai rapid. I think I already more or less uh, answered. Cred că așa în mare am răspuns la întrebările dumneavoastră cu privire la această combinație între ajutorul umanitar și dezvoltare. Linda, după cum știi, multe dintre programele noastre nu sunt doar pentru un an. Poate 50% sau 6% sunt uh, cu durata de peste un an. Am discutat cu serviciile mele să vedem cum putem îmbunătăți situația. Sunt foarte multe probleme la fața locului pentru că nevoile urgente sunt greu de previzionat. Deci trebuie să fim în alertă astfel încât să alocăm bani și să acceptăm proiecte în virtutea noilor probleme care apar. Așadar, prin flexibilitate, încercăm să finanțăm noi proiecte care să abordeze nevoi urgente și imprevizibile. Avem proiecte noi în Africa, în Uganda, care au o durată mai mare de un an. Vă mulțumesc! We have, um, two more. Mai avem două întrebări. Teresa Jimenez și apoi uh, Eli Schlein. Mulțumesc! Linda. Am să vorbesc în spaniolă. E, así que creo que se eh, el número 8. Așa că vă rog să vă puneți căștile. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile dumneavoastră. Vedem uh, toată pasiunea cu care vă faceți treaba. Salutăm uh, această majorare de 30% care va fi în beneficiul uh, foarte multor oameni. Sunt perfect de acord cu evaluarea dumneavoastră referitoare la Liban, care a preluat uh, cam jumătate din uh, refugiați, adică jumătate din populația sa este reprezentată de refugiați. Hablamos siempre refugiados, pero desgraciadamente tenemos refugiados en Europa. Referitor la Cipru, apreciem uh, tot ce s-a făcut pentru refugiați. Dar uh, vedem refugiați pe plaje, dejaron el café puesto, por decir literalmente, lo cual creo que es algo que aunque no tenga nada que ver con desarrollo, pero también muchos de nosotros. Există foarte mulți uh, refugiați care sunt acolo de foarte mult timp și care pur și simplu nu se mai pot întoarce. Venezuela este o țară care mă îngrijorează pe mine vorbeați despre sprijinul acordat Columbiei și Venezuelei. Ați putea să ne dați mai multe detalii? Regimul de acolo acceptă ajutorul? Pentru că eu am fost acolo. Și este foarte dificil. Este foarte greu uh, pentru ei să accepte. Este o țară foarte săracă în care medicamentele nu ajung la copii. Este o situație extrem de dificilă. În Nigeria avem acea situație cu fetele răpite de Boko Haram care s-au întors acasă, dar mă întreb care este situația de securitate pentru că Boko Haram este o mișcare foarte periculoasă. Ei uh, țintesc uh, fetele care studiază, care merg la școală. Și am vorbit și despre Sierra Leone mai devreme. Am fost și eu acolo și am văzut uh, un clip cu fete victime ale prostituției, ai, ale căror, ai căror părinți au murit din cauza Ebola. Și ele au ajuns pe drumuri, au ajuns în situația de a se prostitua. Aceste fete sunt uh, victime ale violenței. Cred că puteți să ne ajutați să vorbim cu autoritățile ca să punem capăt uh, acestor încălcări flagrante ale drepturilor omului. Ah, iré a saludarlo, iré a verlo y siento no poder acompañarle al retiro como había dicho eh, mi compañero. Din păcate, nu pot uh, să vă însoțesc uh, în acea vizită, așa cum sugera colegul Enrique. Oricum, uh, am fi fost bucuroși să o facem. Eli Schlein. Thanks a lot, Linda. Uh, thanks, Commissioner, for... Uh, mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru această prezentare cuprinzătoare a acțiunilor întreprinse și a celor care mai rămân de făcut în continuare. Aș avea trei observații rapide. În primul rând, este clar că în noile circunstanțe politice de la nivel mondial, noi avem o responsabilitate mai mare fiind Uniunea Europeană și trebuie să conducem prin puterea exemplului, atât din punctul de vedere al ajutorului umanitar, cât și al dezvoltării, pentru că altfel nimeni nu s-ar uh, implica într-un astfel de efort. A doua observație. Am auzit uh, de dimineață că colegul Charles Görens uh, era foarte, foarte frustrat că atât de multe guverne își asumă angajamente la nivel internațional și apoi nu alocă banii necesari sau nu există voința politică de a îndeplini acele angajamente și trebuie să ne confruntăm cu această situație. A doua observație, răspunsul umanitar în interiorul Uniunii Europene. Ați vorbit despre sprijinul acordat Greciei dar cred că trebuie făcut mai multe, în special uh, pe rutele mediteraneene eu voi fi neobosită în a mă repeta și în a spune că avem nevoie de un răspuns uh, mai puternic al Uniunii Europene în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare pe mare. Știu că există acele operațiuni Sofia sau Triton care salvează în continuare vieți, însă nu au un mandat umanitar uh, complet. Ar fi mai bine să facem așa ceva. Apoi, am fost în Uganda într-o misiune pe care a menționat-o deja Linda. 1,4 milioane de refugiați se află în Uganda. Uganda are o politică progresivă pe care o cunoașteți deja, probabil ați fost și dumneavoastră acolo este o politică a ușilor deschise, în care refugiații primesc uh, o parcelă de pământ pe care să o lucreze și Uganda dă dovadă de foarte multă solidaritate. Și am să vă spun ce ne-a spus liderul unei comunități locale din uh, nordul Ugandei. Ei spunea, el spunea așa, îi primim uh, pe frații noștri uh, și am decis să ne împărțim pământurile cu ei și să le lucrăm împreună pentru ca într-o bună zi să se poată întoarce la ei acasă, nu ca cerșetori, ci ca oameni demni. Ar putea fi un exemplu foarte bun pentru multe guverne europene. În același timp, am vizitat mai multe proiecte finanțate de ECO, de DEFCO și de uh, fondurile fiduciare europene Acestea constau în uh, oferirea de sprijin pentru refugiați și pentru comunitatea locală. Este o abordare importantă pentru a evita tensiunile sociale. Oamenii noștri uh, depun eforturi foarte mari și uh, generează proiecte care salvează vieți. Pe de altă parte, criza este puternic subfinanțată. Știm că în răspunsul cuprinzător pentru refugiați, doar 6% a fost finanțat până, moment, până în momentul de față. Dacă avem în vedere situația de instabilitate regională, cu agravarea situației din Congo, situația din Burundi, situația din Sudanul de Sud, care din păcate este foarte dramatică, există un risc um, că aceste țări nu vor menține și nu vor putea menține aceste politici progresive și va trebui să le oferim și mai mult sprijin, în special în ceea ce privește sănătatea și hrana, pentru că programul World Food Program um, se confruntă cu probleme grave. Altfel, dacă nu primește sprijin, va trebui să reducă rațiile de hrană până în iunie, ceea ce va fi un dezastru. Apoi eh, trebuie să oferim sprijin și pentru educație, însă trebuie făcute mai mult în materie de educație secundară ca să nu le răpim viitorul acestor copii. 86% dintre refugiații de acolo sunt copii și femei, aflați într-o situație și mai vulnerabilă. Și așa cum spunea Linda deja, probabil că va trebui să reflectăm uh, serios la o finanțare a măsurilor umanitare multianuală. Dacă vedem situația din Uganda, care este o situație pe termen mediu sau pe termen lung, uh, partenerii pe care îi sprijinim noi trebuie să poată face o planificare pe termen mediu și pe termen lung. Mulțumesc! Am și eu două observații Mă bucur foarte mult că mergeți în Republica Centrafricană, pentru că una dintre solicitările noastre a fost uh, să se organizeze astfel de vizite ale unor înalți oficiali, astfel încât uh, să se transmită mesajul că ne dorim stabilitatea acestei țări și mă bucur că vă duceți acolo. Așa cum spunea și Eli referitor la Uganda, Educarea copiilor în situații de urgență este foarte importantă și calitatea educației este importantă. Profesorii au o sarcină aproape imposibilă. Uh, când vorbim despre ODD-uri, practic nu bifăm decât uh, niște căsuțe, cum că copiii au mers la școala primară. Dar, de exemplu, în uh, Republica Centrafricană sunt cam 100 de copii într-o clasă și profesorii în realitate ne spun că sunt 150 sau 200 de copii într-o clasă. Am vorbit și cu refugiații și ei uh, spuneau că deși oficial educația este gratuită, ei trebuie să plătească niște taxe plus că um, unele femei refugiați uh, vroiau să-și continue educația, dar uh, nu puteau să o facă pentru că trebuiau să plătească taxe. Alți copii um, nu au părinți care să le plătească educația. Deci sunt foarte multe de făcut pe partea de educație și nu doar pentru refugiați. Și cred că vom avea un raport în comisia noastră pe această temă. Nu cred că trebuie să ignorăm această, ă, această problemă. Există probleme excelente pentru tineri proiecte prin care îi uh, formăm profesional pentru a mm, învăța o meserie, de exemplu mecanici auto și așa mai departe. Și uh, angajații DigiEco fac o treabă extraordinară în condiții extrem de dificile. Am văzut medici în nordul Ugandei care trăiesc în corturi, în, uh, în situații îngrozitoare Practic, uh, le cerem uh, medicilor uh, să își părăsească mm, locuințele și să meargă să lucreze acolo în acele condiții îngrozitoare și cred că ar trebui să fim mai atenți la ei, la fel și cu soldații pe care îi trimitem în misiune acolo, pentru că condițiile lor de trai nu sunt deloc bune. Știm că pacea este esențială. Fără pace, toate aceste crize nu vor fi rezolvate. Deci toate aceste crize uh, țin de pace. Nu știu dacă ați vorbit despre vaccinul pentru Ebola. Știu că nu este de competența dumneavoastră, ci a comisarului Andrew Caitis, dar dacă știți ceva, ar fi interesant de aflat. Și, în fine, de dimineață am vorbit despre cheltuielile Comisiei pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin agenda de la Addis Ababa pentru 2030 și singurul uh, domeniu în care Comisia nu este nici pe nici aproape, nici pe departe să-și atingă țintele, uh, se referă la zonele și țările cel mai puțin dezvoltate. Există un angajament de a cheltui 0,2% pentru aceste țări LCD, dar uh, suntem departe de a atinge această țintă. Și apoi avem toate aceste crize din Africa, de care nu trebuie să uităm. Apoi, referitor la Palestina, cred că trebuie să punem în permanență întrebări. Am uh, primit o, o scrisoare de, de dimineață de la Consiliul pentru Refugiați din Norvegia, care ne spunea că se distrug facilități pentru refugiați în Hebron și trebuie să punem întrebări, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. de câte ori mergem într-o misiune, spunem această țară trebuie să fie o prioritate, după care spunem ba, aceasta trebuie să fie o prioritate. Deci trebuie să găsim un echilibru. Vă dau dumneavoastră acum cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, Linda. Fără îndoială, împărtășesc uh, preocupările și prioritățile dumneavoastră, în special în domeniul educației. Sunt perfect de acord că nu avem nevoie doar de educație ca vehicul pentru protecție. Sigur, este necesară, dar pe lângă asta avem nevoie de educație de calitate. Acesta este singurul mijloc prin care copiii pot să meargă la nivelurile superioare de educație, gimnazial, universitar și așa mai departe. De aceea, prin sprijinul dumneavoastră, am decis deja să ne creștem bugetul de 8 ori. Și înainte de încheierea mandatului meu, Aș vrea să văd o creștere și mai mare. Sigur că problema ține de disponibilitatea fondurilor noastre, dar pe baza experiențelor de la fața locului, vă pot spune că este singurul mijloc de a combate radicalizarea, recrutările forțate, căsătorile forțate și așa mai departe. Trebuie să ne concentrăm pe educație. Și vă rog, uh, noi toți trebuie să creștem nivelul de conștientizare cu privire la rolul educației. O altă mare provocare este să găsim modalități de a corela urgențele educaționale cu programele școlare naționale. Este foarte important acest lucru. Acum, Uganda. Sunt de acord. Uganda este chiar un model în ceea ce privește primirea refugiaților. Pentru că au decis să se le dea pământ refugiaților. În Europa e ușor pentru țările noastre să urmeze acest model? Sincer să vă zic, cred că este foarte dificil. În țara mea, de exemplu, pământul este limitat. Trebuie să recunoaștem că în fiecare țară se poate aplica un model propriu. Și pentru mine asta este important, ca fiecare țară să-și găsească un model concret, specific, în funcție de specificul său, atunci când vine vorba de acordarea asistenței umanitare. În vizita mea în Uganda am văzut uh, că există această colaborare excelentă între comunitățile gazdă și refugiați. De aceea ne concentrăm pe acest aspect și de aceea prin uh, acea schemă de distribuire de numerar și vouchere, cash and voucher, uh, am ajuns la concluzia că acest proces este unul foarte bun pentru a sprijini și economiile locale. Astfel, uh, dăm impresia comunităților gazdă că Uniunea Europeană are grijă de ele și acest lucru este de asemenea foarte important. Și am văzut asta și în Grecia, chiar în, uh, în interiorul Europei. Just because um, you focus on this point that more or less European Ne concentrăm asupra acestei idei că Uniunea Europeană este singură mm, în fața acestor situații din lume. Uneori, într-adevăr, ne simțim uh, singuri ca europeni. Și am simțit această uh, experiență dureroasă la summitul din Uganda în urmă cu un an, când uh, noi ne-am angajat împreună cu statele membre să plătim 85 de milioane, iar angajamentele noastre au fost 82% din totalul angajamentelor. China, Rusia, toate celelalte state, unde erau? Și tocmai de aceea sunt mândru de cetățenii noștri. În toate sondajele de opinie, ei sprijină ajutorul umanitar prin, cu o mică contribuție și se simt mândri de contribuția lor. Este important acest lucru pentru noi. Venezuela și Columbia și, bineînțeles, sunt de acord um, cu sentimentele noastre dureroase în ceea ce privește Sierra Leone. Din păcate, sunt lucruri care se întâmplă în multe zone de criză, um, sărăcie și nu numai. Obiectivul nostru este să găsim parteneri umanitari la fața locului pentru a evita uh, extinderea, dar și pentru a oferi sprijin uh, victimelor. În vizita mea din Columbia și Venezuela, după cum am spus, am anunțat mai multă finanțare și în, în, de asemenea în reuniunile noastre cu partenerii am fost de acord asupra unor uh, proiecte din interiorul, în interiorul Venezuelei ce țin de mm, refuzul guvernului de a accepta că există o criză, însă cred că există un uh, consens uh, tăcut și au acceptat multe uh, um, um, multe uh, organizații umanitare la fața locului care oferă unele dintre ele inclusiv medicamente. Urmărim situația de la fața locului, însă eu cred cu convingere și este o evaluare politică că poate una dintre cele mai importante evoluții este să vedem excelentul proiect de reconciliere continuând uh, sub leadershipul lui Santos și poate uh, sub uh, succesorul său. Columbia rămâne cel mai important pilon de stabilitate în regiune. Prin stabilizare în Columbia, vom vedea evoluții pozitive în întreaga regiune. Yes, um, um, give me the chance to uh, speak in my mother tongue because I would like to use some. <laughs> uh, Voi continua în limba mea maternă. Medical field. Linda, um, ήγηρε το θέμα του vaccin Linda a vorbit despre vaccinul împotriva Ebola, vaccinul pentru Ebola. Știți că în ultimii ani Uniunea Europeană a pus accentul pe um, elaborarea acestui vaccin Am finanțat uh, am contribuit financiar mult pentru a se ajunge la un vaccin care să funcționeze. Din cunoștințele mele în domeniul medical știu că acest vaccin funcționează, însă acest lucru trebuie confirmat în conformitate cu standardele medicale. Iar uh, prietenul și colegul meu, Petros, de la Organizația Mondială a Sănătății, mi-a spus că acest vaccin a început să fie uh, administrat profesioniștilor din domeniu, uh, dar și um, celor din localitățile afectate de prime cazuri de Ebola, deci populației locale. Cred că vom avea ocazia să vedem uh, rezultatele pe teren. În orice caz, uh, voi uh, insista asupra ceea ce am spus în prima mea intervenție. În calitate de comunitate internațională și de Uniune Europeană, suntem mult mai bine pregătiți decât în, în trecut Am creat un corp european pentru a face față Ebola și asta înseamnă că acum suntem pregătiți să răspundem mult mai repede pentru a evita orice extindere a crizei, orice ar fi, trebuie să rămânem în stare de alertă, nu putem permite uh, niciun fel de complezență. Sunt, menținem contactele continue cu OMS pentru a evita orice fel de evoluție negativă. Încă un lucru important Um, a, a fost, uh, uh, a fost uh, foarte important pentru mine să particip la această discuție pentru că trebuie să ne îmbunătățim împreună eforturile în domeniul ajutorului umanitar. Ar trebui și eu să vă mulțumesc pentru că atunci când am fost în Uganda am fost excelent primiți de ECO, dar ne-au pus la dispoziție și un zbor pentru a vizita nordul Ugandei. Nu am fi putut merge în acea regiune altfel. Okay, colleagues, we can now move on to... Dragi colegi, putem continua cu punctul 13 de pe ordinea de zi, unul care mă întristează, în mod special pe mine. Vom vorbi despre cooperarea UE Regatul Unit, dup, ă, cooperarea de dezvoltare UE Regatul Unit după Brexit ă, ultima dată când am vorbit despre asta nu știam foarte bine ce se va întâmpla după Brexit. Sinceră să fiu, nici acum nu știm cu mult mai mult. Până în momentul de față nu sunt încheiate nici negocierile în cadrul guvernului britanic, dar amite negocieri cu Uniunea Europeană. Dar știm de ultima dată când am discutat că um, Chestiunile financiare au fost rezolvate. Regatul Unit a spus că își va respecta angajamentele sub CFM, dar și față de Fondul European de Dezvoltare. Un document recent de poziție um, um, se refer, al Uniunii Europene se referea la Uh, viitoarele instrumente de dezvoltare, iar guvernul a spus uh, că rămâne deschis la parteneriate. Nu știu dacă va fi posibil această cooperare, acest parteneriat. Uh, Comisia Europeană nu poate participa la această dezbatere în momentul de față, pentru că în continuare negociază cu guvernul britanic. Deci nu putem să întrebăm Comisia ce părere are despre uh, Uh, documentul, non-documentul uh, britanicilor. Uh, peste tot în lume unde călătorim ne dăm seama că Regatul Unit este un enorm actor în domeniul ajutorului umanitar. Mm, în țară avem o lege care ne obligă la 0,7% din PIB ajutor pentru dezvoltare. Iar Regatul Unit respectă asta. ar, va fi o pierdere mare când Regatul Unit nu va, nu va mai fi implicat, dar va fi o enormă pierdere și pentru Regatul Unit să nu, va mai, să nu mai poată coopera cu um, partenerii europeni. Avem experți care ne vor um, lumina pe acest subiect. James Mackay de la ECTPM și de asemenea Claire Godfrey de la rețeaua Regatului Unit de ONG-uri pentru dezvoltare, BOND, ne vor uh, prezenta pozițiile lor asupra ceea ce credem că va fi uh, efectul Brexitului asupra politicii de dezvoltare. Începem cu ECDPM, James. Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această discuție. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu lucrez pentru ECDPM la Maastricht, însă facem parte dintr-un grup de cinci think tank-uri de dezvoltare, inclusiv unul în Londra, unul în Bonn, unul în Franța și unul la Roma. Și uh, ce am încercat să facem a fost să ne unim gândurile și, uh, uh, cum spunea și Linda McEwen, este dificil să stabilești lucruri în această dezbatere. Nu cred că voi avea multe lucruri noi să vă spun. Cinci puncte aș dori să acopăr, care mi se par cruciale, iar apoi voi analiza câteva elemente de ordin practic și câteva priorități imediate pentru negocieri, elemente pe care le puteți poate transmite comisiei. Cele cinci puncte sunt, în primul rând, finanțare, politici, expertiză și cunoaștere, influență politică și fragmentarea ajutorului. În ceea ce privește finanțarea, cred că cifrele sunt cunoscute. Retragerea Regatului Unit ar duce la o gaură de 15 Uh, la 15%, uh, deci 1,5 miliarde în domeniul ajutorului umanitar. Dar nu s-ar, nu s-ar crea o, o scădere netă a ajutorului de dezvoltare la nivel global. Regatul Unit își va menține angajamentul, asta este clar, însă se pune întrebarea unde vor merge banii. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, uh, aceasta va fi afectată în sensul că nu va mai oferi 50% din ajutorul um, asistența pentru dezvoltare la nivel mondial și, bineînțeles, va fi afectat uh, obiectivul Uniunii Europene de a asigura un procentaj din VNB um, pentru ODA pentru că Regatul Unit își respecta angajamentul. După cum spunea și doamna McEvan, impactul va fi uh, Um, redus asupra uh, CFM-ului actual. Însă, privind înspre noul CFM, depinde ce se va decide. Dacă, una, dacă Regatul Unit dacă Uniunea Europeană vrea să-și mențină bugetul, dar să crească asistența pe, pentru dezvoltare, asta ar putea duce la o creștere a sumelor la nivel global. Depinde însă de uh, dacă se folosesc fonduri noi pentru asta sau se reduc sumele acordate bilateral uh, pentru a le oferi prin alte, prin alte moduri. În ceea ce privește politicile, Regatul Unit a promovat anumite priorități uh, de politici în Uniunea Europeană, chestiuni precum uh, concentrarea asupra sărăciei, țărilor cele mai puțin dezvoltate, conflicte, fragilitate și așa mai departe. Regatul Unit nu este singurul stat membru care sprijină aceste elemente, însă este clar că cu timpul absența Regatului Unit uh, probabil va afecta modul în care uh, sunt stabilite aceste priorități, iar statele membre care susțin aceste priorități vor trebui să depună mai multă uh, presiune. Însă asta nu se va întâmpla de pe o zi pe alta, ci cu timpul. O altă un alt element ce trebuie recunoscut este că prioritățile UE cu cele ale Regatului Unit sunt destul de aliniate în momentul de față. Însă și acest lucru s-ar putea să se schimbe cu timpul, ceea ce înseamnă că cu timpul cooperarea între cele două ar putea să se îngreuneze după Brexit va fi nevoie să se acționeze cât se poate de rapid pentru a se asigura un bun nivel de cooperare, astfel încât uh, prioritățile să rămână aliniate și să fie în continuare posibilă o bună cooperare, expertiză și cunoaștere. Aici uh, se, uh, Uniunea Europeană cheltuie foarte mulți bani pe uh, Regatul Unit cheltuie foarte mulți bani pe uh, eforturi bazate pe uh, cunoaștere și cercetare. Uh, Uh, și plecarea Regatului Unit va însemna că poate toate aceste contribuții nu mai uh, sunt uh, partajate. Sperăm că poate alte state membre vor putea să-și crească eforturile în cercetare și în obținerea datelor concrete pentru politici atât la nivel, nivelul Regatului Unit și la nivelul Uniunii Europene se va pierde influență politică. Cred că acest lucru este clar pentru toată lumea. Din nou, uh, strânsa cooperare între cele două va fi vitală dacă UE și Regatul Unit doresc să continue să aibă o poziție puternică. ultimul element nu este atât de deziscutat uh, în documentele despre Brexit. Uniunea Europeană, instituțiile europene și uh, asistența pentru dezvoltare pe care le administrează sunt un canal important pentru a aduce la oaltă asistența de dezvoltare și asta este important în ceea ce privește eficacitatea um, folosirii acestor fonduri. Deci, uh, um, punerea la oaltă a acestor, acestei asistențe este un mod de a crește eficacitatea. Dacă asistența britanică este retrasă din uh, fondurile europene, aceste fonduri sunt reduse, însă trebuie să vedem și unde va dori să um, cum va dori Regatul Unit să contribuie. Poate că va participa la alte fonduri comune, însă dacă dorește să um, acționeze singură, vom vedea mai multă fragmentare. Sumele sunt destul de ridicate pentru a fi importante și cred că trebuie să ținem cont de asta. Cu cât mai mult crești cooperarea între Regatul Unit și Uniunea Europeană, cu atât uh, mai mare este armonizarea și complementaritatea, ceea ce înseamnă că cu atât Uh, mai mult se atenuează efectul negativ. Câteva elemente practice, dacă îmi permiteți. I think it's clear. Cred că este foarte clar că cooperarea va continua. Nu e ca și când UE uh, și Regatul Unit n-ar mai avea relații de colaborare. Uh, va fi chiar foarte dificil, ar fi chiar foarte dificil să se evite reciproc. La nivelul nivelul uh, țărilor, oricum uh, vor, uh, vor exista și relații bilaterale. Um, va exista în continuare personal britanic la de delegații, la diferite instituții și um, pe lângă diferitele guverne partenere. Deci cooperarea va rămâne în continuare una foarte bună, dar vorbind acum despre această colaborare la nivel de politici, va trebui să fim mai flexibili și va trebui să dăm dovadă de, uh, de imaginație multă pentru gestionarea acestor relații pe viitor. Vremurile vor, se vor schimba și Uniunea Europeană trebuie să-și uh, trebuie să-și contureze, să-și definească uh, poziția Regatul Unit uh, a transmis deja unele semnale uh, prin acest document neoficial, non-paper, dar Regatul Unit spune uh, vrem și noi să fim, să codeterminăm relațiile, modul în care vor evolua relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Acum, în ce mod se va găsi până la urmă echilibru între dorința de a integra eforturile uh, și de a le coordona împreună și, pe de altă parte, dorința de a avea control asupra acestora, o să vedem cum va fi. Uh, există uh, fonduri fiduciare, există opțiunea DDF în noul CFM și există și Facilitatea Europeană pentru Pace, un nou instrument prin care uh, Uh, cooperarea este uh, mult facilitată, dialogul strategic uh, este mult facilitat. Cooperarea pe diferitele programe bugetare va fi probabil cea mai dificilă. Totuși sper că instituțiile nu vor exclude o colaborare instituțională pe diferitele programe finanțate de la buget Ehm, cum anume se va realiza acest lucru, evident mai trebuie discutat. Dar n-ar trebui să excludem nimic. În această fază, în, pe marginea eh, dezbaterii pe tema CFM, trebuie mai întâi să nu închidem niciun fel de port și să lăsăm deschise toate opțiunile de colaborare cu Regatul Unit. În concluzie, doamnă președinte, aș spune următoarele. Dacă Uniunea Europeană vrea să colaboreze strâns cu Regatul Unit și dorește să, uh, și chiar o dorește, ar trebui să sugereze atât domeniile cât și motivațiile pentru uh, a colabora în acele domenii. Uh, n-ar trebui să excludă colaborările on budget, adică cu implicații bugetare directe, pe de altă parte, recunoaștem că colaborarea de tip off-budget ar permite uh, mult mai multe posibilități într-o prima fază. Trebuie să păstrăm toate opțiunile deschise pentru o cooperare strategică consolidată. nici în, nici în articolele uh, CFM-ului nou, nici în articolele privind uh, acordul de retragere al Regatului Unit nu există Uh, dispoziții care să excludă aceste posibilități. Spuneam uh, comisiei uh, azi că ne îngrijorează faptul că comisia încă nu, nu a reușit să financeze conform angajamentelor diferite programe umanitare din cauza, evident, situației din Orientul Mijlociu. Dau cuvântul acum uh, doamnei Godfrey, care este uh, responsabilă pentru sec- sectorul uh, ONG-urilor și cooperării cu acestea în domeniul umanitar. Claire, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că mă oferiți mie și colegului meu posibilitatea de a interveni aici. Nu, nu avem foarte multe șanse de a expune punctul de vedere al societății civile. Deci e foarte binevenită această întâlnire. Deci știți că Bond este noua platformă de cooperare a ONG-urilor cu peste 400 de membri. Și noi suntem membrul uh, uh, britanic al Concord, de altfel. Încerc să nu repet ce, ce a spus antevorbitorul meu, ci vreau să completez cele spuse de James. Dar, uh, oricum, uh, ce a spus James rămâne relevant pentru ce am, ce am de spus eu. Voi expune puncte de vedere și perspectiva societății civile. De la votul din Regatul Unit în Coace, uh, ne-am consultat cu, cons- cu membrii noștri, încercând să aflăm ce vor să obțină de pe urma Brexitului, care să fie rezultatul pentru noi. Și pentru noi, societatea civilă, trebuie să definim niște, niște, să definim niște principii uh, cheie uh, pe care să le menținem apoi și să le susținem pe viitor. Mai întâi, cooperarea, continuarea cooperării. Este foarte important pentru Regatul Unit, dar și pentru Uniunea Europeană, uh, să există o cooperare bilaterală pe cât, pe cât mai multe planuri. Să există inclusiv programări comune ale diferitelor politici. Asta înseamnă că uh, în privința dezvoltării ajutorului pentru dezvoltare internațională Uh, este bine să urmărim și pe viitor o uh, agendă comună sau măcar agendele noastre să fie bine aliniate. Deci, uh, forțele noastre, odată fiind reunite, vor avea un impact mult mai important politica pentru dezvoltare a Regatului Unit este guvernată de legea privind ajutorul pentru dezvoltare, care are integrate niște eh, criterii și principii de dezvoltare durabilă. Ehm, iar activitatea UE este guvernată de obiectivele privind trata, din Tratatul pentru eh, Dezvoltare. Împreună va trebui să elaborăm un consens pentru dezvoltare care va uh, ajuta atât Regatul Unit cât și Uniunea Europeană să-și uh, manifeste influența globală. După cum a spus și James, uh, încercăm să găsim, să identificăm instrumente care să faciliteze cooperarea atât în sfera of budget, care ar implica și societatea civilă, urmărind standardele și obiectivele la care ne-am angajat și apoi, pe lângă cooperarea continuă, un al doilea principiu trebuie să uh, conțină o angajamente ferme pentru ajutorarea celor mai puțin dezvoltați. Și asta trebuie să fie o dimensiune care să fie inclusă în toate politicile de climă, cele comerciale, cele de ajutor pentru dezvoltare umanitară și așa mai departe. Pentru că avem îngrijorarea că cei mai săraci uh, uh, cetățeni din țările cele mai puțin dezvoltate vor pierde cel mai mult dacă nu urmărim uh, integrarea acestui principiu. Un alt principiu este transpunerea și transferul acordurilor negociate până acum la nivel UE, acolo, în, în legislația națională, acolo unde Regatul Unit nu are încheiate astfel de acorduri relevante. Un exemplu ar fi Convenția privind asistența alimentară. Dar mai sunt uh, și multe, multe alte exemple. Cu aceasta trec la cel de-al patrulea principiu. După cum vă spuneam, nu știm încă prea bine cum, vor ară, cum va arăta rezultatul situației post-Brexit. Ideea este însă că Regatul Unit a elaborat un proiect neoficial, un non-paper, care încearcă să um, exploreze posibilitățile de colaborare, cooperare între UE și Regatul Unit. În ce privește, de pildă, valorile și obiectivele de, uh, legate de ODD-uri, modificarea uh, climei și altele. Ministrul de Externe, uh, Harry Baldwin, a reiterat în uh, Parlament uh, atitudinea pozitivă a Regatului Unit față de continuarea unei cooperări consolidate cu Uniunea Europeană în materie de dezvoltare. Totuși, în proiectul acordului de retragere, a Regatului Unit, nu se face până acum niciun fel de uh, trimitere la, o, la uh, colaborarea în domeniul um, uh, dezvoltării și ajutorului pentru dezvoltare post-Brexit. Evident că acest subiect încă mai face obiectul unor negocieri la nivel înalt și este o chestiune formală de rezolvat. În ce privește amenințările cred că ele sunt independente de Brexit. Se vorbește acum mult mai mult despre corelarea uh, activității de ajutor și ajutor pentru dezvoltare de uh, aspectele de securitate internă și externă. De pildă, săptămâna trecută, primul ministru al Regatului Unit a lansat o propunere pentru un parteneriat uh, între Regatul Unit și UE în materie de securitate, care uh, ar uh, include și elemente de politică pentru dezvoltare internațională, ceea ce nu s-ar lega în mod direct și iminent de securitate. Asta ne îngrijorează. Dar, pe de altă parte, de, dinspre Uniunea Europeană, noul proiect al CFM prevede dispoziții similare, adică o flexibilitate mai mare în bugetul pentru asistență umanitară, care ar putea fi realocat uh, unor uh, acțiuni care urmăresc uh, impunerea intereselor proprii ale Uniunii Europene într-un anumit context comercial, de securitate și așa mai departe. Sigur că se pune întrebarea unde vor ajunge banii să zicem, repatriați între ghilimele, uh, odată ce aceștia vor reveni în Regatul Unit. Acum, în final, ajung la ultimul uh, principiu care uh, se referă la impactul societății civile. Societatea civilă trebuie să aibă o voce importantă trebuie să fie ascultat în, în această privință, nu doar societatea civilă din Regatul Unit, ci orga- și inclusiv organizațiile noastre partenere din toată Uniunea Europeană. Sperăm că în curând vom putea să avem un acord de parteneriat cu aceste organizații, organizații partenere. Este important ca uh, expertiza și exper- experiența ONG-urilor să uh, ajungă uh, să fie valorificate în negocierile noastre. În ce privește impactul colaborare cu, colaborării cu ONG-urile, observăm valoarea importantă a împărtășirii informațiilor din teren, Colaborăm în multe foruri uh, de advocacy um, și aici colaborarea noastră se va, se va schimba. Uh, lansăm împreună campanii uh, umanitare și Regatul Unit deține unele dintre cele mai importante ONG-uri și aici mă refer inclusiv la capacități ale acestor ONG-uri. Așadar, în ansamblu, ar exista o pierdere netă în acest sector dacă legăturile dintre eh, structurile din Regatul Unit eh, pe de-o parte și cele din UE pe de altă parte ar fi uh, rupte și tocmai de aceea dorim din potrivă să intensificăm colaborarea noastră post-Brexit pentru a ne asigura că nu vom pierde uh, teren în această privință. În ce privește finanțarea, deocamdată există o mare incertitudine în legătură cu finanțarea ONG-urilor din Regatul Unit, în special uh, finanțări din partea Comisiei Europene. Evident că uh, se înțelege de la sine că există în contractele cu uh, ONG-urile din Regatul Unit niște clauze uh, Uh, specifice care, care prevăd retragerea anumitor fonduri în, uh, în cazul scenariului no deal. Adică dacă nu se ajunge la o înțelegere uh, instituțională în ce privește Brexitul. Um, noi găsim că membrii ai consorțiului nostru care au obținut fonduri de la Uniunea Europeană se află acum uh, în, într-o situație de discriminare. ONG-urile sunt îngrijorate că nu își vor putea desfășura activitatea sau nu vor putea să obțină finanțare integrală, așa cum a fost ea inițial propusă, din cauza acestor clauze impuse de comisie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Nu văd să se înscrie cineva la cuvânt sau nu am primit nici pe acum înscrieri, am eu câteva întrebări. Mai întâi în legătură cu sectorul ONG-urilor. Știu că sunteți membri uh, ai Consorțiului Concord. Nu știu dacă nu știu dacă există însă și alte ONG-uri, uh, poate ONG-urile mai mari din Regatul Unit, care au un, un braț, o filială, o, o, o punte întinsă spre Europa. Și atunci, uh, uh, poate ne, ne spuneți ceva despre această rețea, inclusiv dacă Concorda este deschisă pentru ONG-uri din afara Uniunii Europene. Și care este relația cu finanțarea ONG-urilor? Thanks, yes, we are, um... Mulțumesc. Concord uh, este o platformă deschisă pentru colaborarea și prim, cu, cu membrii din afara Uniunii Europene. Și Bond din partea Regatului Unit va rămâne membra Concord. Vom continua să colaborăm așadar. În multe privințe, colaborarea noastră oricum depășește eh, atât procedurile eh, cât și eh, frontierele Uniunii Europene. Cred că familiile ONG-urilor vor continua să colaboreze foarte strâns, ca și în trecut. Pe de altă parte, va exista o oarecare restructurare în ce privește uh, asumarea leadership-ului pe anumite inițiative pe, uh, pentru care ONG-urile din Regatul Unit au fost, uh, să zicem, lideri de, de proiect. Deci poate că se va schimba influența organizațiilor ONG-urilor din Regatul Unit, dar colaborarea va exista totuși. James, I mean, I think my... James, uh, cred că uh, avem opinii foarte similare în, în uh, privința cel mai importante chestiuni, dar poate ne spuneți ceva despre implicațiile practice din teren. Ce se, ce se schimbă în țările în curs de dezvoltare? Pentru că delegațiile Uniunii Europene au coordonat diferite organizații în, active în teren. Nu știu dacă există indicații despre guvernul Regatului Unit care acum ar prelua eventual anumite eforturi de coordonare și, de asemenea, nu am vorbit nici mic despre acordul de la Cotonou. A, ați analizat implicațiile acestui acord? Pentru că există aceste relații uh, foste coloniale cu Franța, Belgia și așa mai departe și toate relațiile comerciale care au decurs din aceasta. Sunt unele țări africane care nu prea înțeleg ce se va întâmpla câtă vreme Regatul Unit nu va mai semna acordul de la Cotonou. Mă întrebam dacă ați făcut uh, ceva activități în acest sens. Este o chestiune pe care nu am analizat-o deloc în comisia noastră. Mulțumesc. Analiza pe care aș face eu este că majoritatea delegațiilor UE uh, vor încerca să se coordoneze cu delegațiile țărilor uh, non-UE, Norvegia, Elveția și așa mai departe. Va exista o coordonare regulată cu acestea, care vor fi implicate în uh, coordonări sectoriale, de exemplu sănătate, educație sau orice alte subiecte. Este un lucru care se întâmplă cumva în mod firesc. Uh, Evident, uh, la un moment dat, uh, Uniunea Europeană va dori să păstreze discuția în uh, sânul statelor membre, în interiorul Uniunii Europene, dar și pe bună dreptate. Dar, oricum, aceste două țări pe care le-am menționat au fost implicate cu regularitate în această coordonare sectorială. Pe de altă parte, există și tot felul de mecanisme de sprijin și cred că este un model care poate funcționa destul de Firesc, recent am fost implicați în uh, evaluarea facilității pentru pace în Africa și acolo oficialii britanici și-au exprimat uh, angajamentul uh, față de unele obiective ale acestei facilități de pace pentru Africa și așteaptă cu interes uh, să colaboreze cu Uniunea Europeană. Acum uh, nu știm exact uh, cum va merge această colaborare, dar în ceea ce privește instrumentul de pace pentru Africa, este foarte important să căutăm modalități de colaborare. Tocmai pentru că Regatul Unit, alături de Franța, sunt mari actori în acest domeniu și cumva s-au completat reciproc uh, în uh, măsurile de sprijin acordate în Africa. Și aș spune că Uniunea Africană apreciază contribuția ambelor părți. Cred că acesta este un domeniu în care este foarte importantă această colaborare, după cum știți, finanțată prin Fed. În ceea ce privește acordul de la Cotonou, cred că mai mult le dăm cu presupusul aici. Nu știm exact ce se va întâmpla în esență, se deschid mai multe posibilități uh, nefiind parte la tratatul european. Există un acord internațional, pe de o parte avem uh, țările ACP, uh, și pe de altă parte se alătură noi state din ACP, un exemplu recent fiind Timorul de Est, și cu puțină imaginație și îndrăzneală, am putea să ne gândim că se va întâmpla același lucru și de partea europeană. Dar acum nu fac decât să speculez dacă chiar uh, se dorește o colaborare reală între Europa și ACP, atunci pot fi invitate toate țările europene. Dar sigur, e nevoie de foarte multă gândire, foarte multă strategie pentru a ajunge acolo. Și probabil că multe state membre uh, nu vor avea neapărat o implicare prea bună. Spuneați că Regatul Unit alături de Franța sunt printre promotorii acestui acord. Oricum, trebuie discutat. Dacă Fed rămâne în afara bugetului, ceea ce nu pare probabil în propunerea actuală, dar nu e prima dată când se propune această bugetizare și până acum mereu s-a respins, poate că ar fi un moment foarte bun să nu bugetizăm uh, Fed și să ne uităm la contribuții din partea altor țări sau la o colaborare foarte strânsă între banii din Fed și fondurile din alte surse. Și aici, dacă instituțiile europene și statele membre, în special, pentru că ele sunt uh, semnătarele acordului, vor să, fie, să aibă imaginație și vor să implice Regatul Unit, se pot găsi soluții mai creative decât cele permise de tratat. Nu cred că tratatul uh, poate să ne împiedice să facem asta. Dar uh, având în vedere că acordul de la Cotonou este unul interguvernamental, acolo putem să ne jucăm mai mult cu soluțiile, dar pentru asta e nevoie de voință politică și, în primul rând, Regatul Unit și guvernul său trebuie să decidă ce vrea, ce își dorește. Dacă vrea ca oamenii să negocieze cu guvernul britanic, trebuie să se hotărască ce vrea să facă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Sunt sigură că vom reveni la acest subiect și ulterior. Okay, colleagues, we'll go to our last item for this afternoon. Item... Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, ultimul de astăzi, digitalizarea pentru dezvoltare, reducerea sărăciei prin tehnologie. Avem uh, un raport din proprie inițiativă pe acest subiect, așa că am invitat câțiva experți. Raportorul nostru este Bogdan Venta. Um, so it's we saw actually last week when we, when we were in Uganda, we saw the... Săptămâna trecută când am fost în Uganda, am văzut că se utilizează tehnologii moderne pentru formare profesională. Erau uh, oameni uh, instruiți prin uh, tehnologie virtuale sau, mă rog, training în uh, realitate virtuală. Știți că um, distanțele sunt foarte mari, nu sunt mijloace de transport și atunci uh, cei din nord erau instruiți de oameni din sud prin uh, această tehnologie virtuală. Și asta era doar săptămâna trecută. Știm cu toții care este impactul telefonelor mobile în cele mai sărace țări ale lumii. Când m-am dus prima dată în Africa, acum uh, mulți ani, mă gândeam că nu, nu exista telefonie, nu existau conexiuni uh, și acum uh, este posibil. Glumeam cu soțul meu că în Africa conexiunea este mai bună decât în Londra. Uniunea Europeană și statele membre susțin digitalizarea prin uh, Fondul fiduciar pentru infrastructură UE Africa, creat în 2017 uh, prin uh, DCI și EDF. Și astăzi vom discuta despre potențialul digitalizării. Îl avem alături de noi pe Bjorn Richter, care este Head of Program uh, la GIZ, care este Agenția Germană de Dezvoltare, și Acti Hola, care este secretar general al unei asociații nu știu ce înseamnă EMEA, de la ce vin aceste litere, aceste inițiale. Îl avem și pe Eric Bron de la Comisia Europeană și care ne va spune ce face Digi DEFCO în această privință. Dau mai întâi cuvântul domnului Richter de la GIZ. I should say this is the first exchange of views without document is to give us information to, because we, what we need to do is identify Noi trebuie să identificăm acele zone în care impactul este cel mai mare. Vorbim despre finanțare europeană, vorbim despre noul fond european pentru dezvoltare durabilă. Unde ar trebui să meargă banii? Pentru că fondurile sunt limitate și uh, vrem să auzim de la experții noștri care sunt zonele prioritare. Domnule Richter, aveți cuvântul. Mulțumesc. Este o mare plăcere pentru mine să vorbesc aici, în Parlamentul European. Este foarte interesant că nivelul european uh, a acordat prioritate acestei uh, strategii și, și asta în urma concluziilor Consiliului de anul trecut. Și mă bucur că putem să contribuim și noi cu experiența noastră. JZ are un uh, program pentru dezvoltare digitală și noi oferim uh, consiliere Guvernului Federal în materie de digitalizare. Aceasta este expertiza pe care o reprezentăm noi. În uh, Germania există un document strategic care a fost elaborat în ultimii trei ani. Acest document uh, își propune să valorifice revoluția digitală pentru dezvoltare durabilă. Noi credem uh, cu tărie că viitorul cooperării pentru dezvoltare este digital și vedem un potențial foarte mare uh, pentru eficientizarea proceselor. Pe de altă parte, sunt și foarte multe exemple în care s-au făcut pași uriași. Este un subiect important și am definit uh, cinci domenii prioritare în care putem să valorificăm revoluția digitală pentru a obține povești de succes. În primul rând, vorbim despre inovația digitală, apoi vorbim despre democrație, persoane strămutate, crearea de locuri de muncă și drepturile omului și participare. When it comes to the implementation... Când vine vorba despre implementare, uh, digitalizarea uh, ocupă un rol tot mai important în cooperarea pentru dezvoltare din Germania. În momentul de față, GIZ are 193 de proiecte cu componentă digitală în 80 de țări din întreaga lume. Există sectoare prioritare precum uh, buna guvernanță, dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă, sănătate și educație. Acestea sunt sectoarele cele mai promițătoare și cele mai solicitate de partenerii noștri. Cooperarea pentru dezvoltare uh, nu este uh, percepută ca ceva care vine doar cu niște propuneri. Nu, este ceva cerut de partenerii noștri. În momentul de față, uh, Ah, folosim ah, sisteme de gestionare a cunoștințelor digitale, rețele de socializare, social media, sisteme ah, GIS, sisteme de management al informațiilor, apoi aplicațiile pentru smartphone-uri, big data și blockchain. Acestea sunt tehnologii în tendințe care nu sunt neapărat foarte utilitare utilizate în uh, materie de cooperare pentru dezvoltare. Actually also requiring um, um, regulation change. Acum trebuie văzut dacă este nevoie de schimbări ale reglementărilor. Noi știm foarte bine că digitalizarea trebuie să fie transpusă în proiecte. Avem cinci proiecte care ilustrează potențialul acestei digitalizări în contextul cooperării pentru dezvoltare. Apoi avem și câteva lecții învățate, câteva învățăminte care pot fi utile. Iată aici prima poveste de succes. Inițiativa G20 e-Skills for Girls. Acesta este un uh, angajament uh, din partea um, președinției germane a G20 pentru a promova uh, digitalizarea Uh, și pentru a promova dobândirea de competențe electronice, digitale în rândul fetelor și femeilor. Există niște um, niște inițiative în care um, cancelarul uh, Merkel uh, le dă certificatul câștigătoarelor. Avem o cooperare cu UNESCO în uh, ceea ce privește elaborarea unui toolkit pentru o mai bună integrare digitală a fetelor și femeilor în procesele de educare și formare profesională și, bineînțeles, și în uh, domeniul de afaceri, prin startup-uri. Avem și o pagină de internet, uh, eSkills for Girls, ca o componentă de implementare a acestei inițiative. SAP și Siemens s-au alăturat acestui uh, demers. Acest protocol a fost semnat anul trecut și deja a fost implementat uh, prin uh, tot felul de bootcamp-uri, prin acțiuni de training și formare la nivel național și internațional. Avem acțiuni în Africa de Sud, în Mozambic și Uganda. A doua discuție se referă la startup-uri. Credem că aceste startup-uri digitale trebuie să fie susținute, dar nu doar uh, prin uh, măsuri de acest gen, ci și prin uh, sprijin din partea industriei. De aceea avem colaborări cu opt companii SAP, DHL, Orange, IBM, dar și uh, furnizori uh, din Africa. Și anșoca care este un sistem de sprijin pentru antreprenorii sociali. Avem o rețea implementată în momentul de față în Kenya și Nigeria, dar și în Ghana și Tunisia. Scopul este să sprijinim uh, nu doar startup-urile propriu-zise, ci un întreg ecosistem pentru ca aceste startup-uri să contribuie la dezvoltarea economică. De obicei, uh, uh, primele idei inovatoare au primit capital de risc și au primit angajamente din partea companiilor de la fața locului. Președintele Nigeriei a cerut chiar sfaturi pentru a crea un mediu care să favorizeze crearea de startup-uri. Credem că împreună cu mediul de afaceri uh, și cu guvernul se poate crea un astfel de mediu sustenabil. Apoi, a treia idee are legătură cu uh, sistemul de sănătate. În uh, regiunea ECOVAS, în Africa de Vest, sprijinim uh, sistemele de management uh, al pandemiilor. Dacă există o pandemie, de exemplu, în Africa de Vest, uh, Uh, încurajăm uh, implementarea unui răspuns și a unor intervenții eficiente. Această abordare a fost deja utilizată anul trecut uh, când a avut loc o epidemie în Africa de Est și acum facem asta și pentru alte pandemii. Este clar că de multe ori când se vorbește despre digital, se vorbește și despre drone. Discuția despre drone este una tehnică. Noi în două țări uh, avem uh, proiecte pilot pentru a vedea ce pot sprijini dronele. Întâi, în Tanzania este ideea să se furnizeze uh, produse medicale, în principiu sânge, care poate fi livrat în zone rurale. Aici cooperăm cu DHL, dar și cu cabinetul președintelui Tanzaniei. Chiar șapte Uh, până la urmă chiar 7 kg pot fi uh, transportate de aceste drone. Deci uh, considerăm că ar fi o posibilitate de a face livrări inclusiv în zone de conflict. Începem în Tanzania, dar bineînțeles miza este mult mai mare. Guvernul Guvernul din Ruanda uh, ne-a oferit și el sprijin și este cunoscut pentru asta. Uh, ne-a oferit sprijin pentru facilitarea dronelor uh, și de asemenea în ce implementarea din punct de vedere al legislației. Acum dronele sunt folosite și pentru cooperarea pentru dezvoltare în Ruanda, de exemplu zipline Astea se alătură unor inițiative din partea secretariatului Smart Africa, o, una dintre inițiativele panafricane care contribuie foarte mult în acest domeniu. Colegii s-au întors de la summitul uh, pentru Africa. Am văzut că există un mare angajament uh, în acest domeniu aici. Nu este încă la nivelul Uniunii Africane, dar este foarte relevant. Un al treilea element al, pat, al treilea element IC sunt, aici sunt sistemele de e-guvernanță care pot fi folosite pentru eficiență și transparență. Noi le folosim cu parteneri în Bangladesh, cu Ministerul Justiției pentru a aduce mai multă transparență auditului justiției, astfel încât totul să fie online și să poată fi tras la răspundere. Aici pe site uh, vedem uh, situația de ansamblu, a cazurilor discutate în momentul de față, dar și uh, eliberarea anumitor deținuți. Este ceva ce se uh, folosește foarte mult și este disponibil și în alte forme, de exemplu în Bangladesh. Acestea sunt, bineînțeles, numai exemple, însă în urma discuțiilor cu Uh, miniștrii uh, și cu guvernele ne dăm seama că exemplele ajută pentru a înțelege ce trebuie făcut în domeniul digital. În ceea ce privește, din, din implementarea ultimelor 5 ani am învățat că uh, digitalul pentru dezvoltare are nevoie de noi tipuri de parteneriat, antreprenori, sprijinii partea guvernelor, vedem noi forme care apar nu este, nu putem folosi vechile forme de cooperare pentru dezvoltare. Uneori este nevoie de adaptări eh, sau de crearea unor noi forme. Da, tehnologia poate atinge noi grupuri țintă, mai ales în zone rurale sau grupuri vulnerabile, însă este nevoie de timp, de competențe și de resurse pentru asta, pentru a adapta soluțiile. Adesea, discuțiile se prelungesc uh, în țările care deja au adoptat domeniul digital, Kenya, Nigeria, Africa de Sud, dar nu de multe ori uh, se depăs- depășesc aceste țări și uh, zonele urbane, deci nu se merge în zonele rurale, dar potențialul este mult mai mare decât credem. Proiectele digitale apoi sunt foarte solicitate. Eu am lucrat în Pakistan în urmă cu un an Pakistanul își dorește sprijin digital, știu care sunt standardele și nu vor să accepte să, să fie văzut, uh, văzuți ca țări de mâna a doua. Deja domeniul digital este la nivel global, deci tot ce se discută uh, ca nivel de tehnologie la Comisia Europeană sau în Germania poate fi uh, deja disponibil și în Pakistan. Ce se discută în ceea ce privește abordarea pentru viitor. Creăm noi proiecte digitale pentru a, a analiza proiecte, um, noi tehnologii precum blockchain. Încercăm să vedem ce poate fi folosit uh, uh, pentru că, dincolo de faptul că e la modă și că se vorbește mult despre asta, uh, trebuie să vedem care sunt soluțiile care pot fi aplicate. Căutăm și noi uh, um, parteneriate. De exemplu, um, am semnat um, o, un parteneriat cu o, o rețea de uh, spații de coworking uh, din uh, lume. Vom avea un nou uh, departament digital, uh, și um, asta va include și actualizarea um, tehnologiilor, pentru că nu suntem întotdeauna la curent. Iar al patrulea subiect foarte important pentru această rundă de discuții, GIS au decis să implementeze un sistem de digital pentru uh, nu uh, un sistem digital pentru dezvoltare, ci uh, digital uh, de la sine înțeles. Deci toate proiectele uh, GIZ uh, vor folosi domeniul digital ca uh, uh, operațiuni standarde și dacă nu o fac, trebuie să o justifice. Este o nouă abordare pentru uh, cooperarea pentru dezvoltare ger- uh, germană. Noi nu mai considerăm că digitalul este un instrument drăguț, ci că este uh, esențial, necesar uh, și că uh, și, deci trebuie să îl aplicăm. Um, trebuie să ajungem la cele 2000 de proiecte pe care le implementăm în momentul de față. Este o enormă sarcină, dar ne-am asumat-o pentru următorii 2 ani. Și sperăm că în 2 uh, ani vom putea fi în fața dumneavoastră pentru a vă Uh, raporta rezultatele. Doamna președinte, am o întrebare, nu știu dacă sunt singura, dar nu știu ce este blockchain. Um, blockchain is a, it, there are a couple of technology like fintechs. Există diferite tehnologii, fintechs, uh, blockchain și nu numai care se, despre care se vorbește mult. Blockchain este o tehnologie care stochează anumite informații, anumite operațiuni pe diferite calculatoare. Și deci poate materialul poate fi tras, este trasabil. Este un alt mod de a um, lucra în domeniul digital. Se discută despre blockchain la Banca Europeană de Investiții, de exemplu. Se vorbește despre această tehnologie ca având uh, Uh, potențialul să fie noul uh, sistem financiar, pentru că, în teorie, cel puțin, poate permite ca orice ființă umană să aibă un cont în bancă, să aibă un cont fără să aibă un cont la o bancă. Deci o persoană din Tanzania, dintr-un sat din Tanzania, își poate deschide un cont uh, în bancă fără să meargă la vreun sediu, ci de pe telefon. Este un instrument tehnic foarte ambițios, um, necesită multă energie, dar are un potențial de a um, duce la un salt înainte în domeniul financiar. Doamna președinte, cred că am înțeles puțin, probabil că nu tot. o bună propunere de a implementa asta. Avem un proiect blockchain în Georgia. Cazurile instanțelor, de exemplu, acum sunt arhivate în dosare sau în dosare digitale. Acum se trece la blockchain și, practic, sistemul de justiție poate obține un fel de creier pe care, care nu poate fi șters niciodată. Sunt uh, salvate aceste lucruri prin tehnologia black, blockchain, deci în diferite calculatoare și nu pot fi șterse niciodată. Deci există această posibilitate de a arhiva uh, fără probleme. Un exemplu clasic este și cadastrul în America Latina. Argentina, cred că în momentul de față, uh, își uh, implementează uh, cadastrul astfel. Um, toată lumea are acces la cadastru și când se schimbă ceva se vede cine schimbă și cum schimbă. Este o, o implementare tehnică uh, și asta spuneam, că sunt numai tehnologii, dar care, cărora trebuie să li se găsească o utilizare, valoarea adăugată pentru dezvo- cooperarea pentru dezvoltare. De multe ori se, sunt văzute ca fiind tehnologiile viitorului, noi considerăm că blockchain-ul trebuie să dovedească încă că aduce o valoare adăugată. Cred că încă nu am ajuns um, la acest nivel. Mulțumesc. Vom trece la al doilea vorbitor. Doamna Hole, secretar general al Asociației Operatorilor de Sateliți din uh, Orientul Mijlociu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. EMEA suntem, uh, Asociația uh, Operatorilor de Satelit din uh, Europa um, și din uh, Orientul Mijlociu, dar practic oferim uh, servicii de telecomunicații în întreaga lume. Aș vrea să vă spun că operatorii cei mai de succes uh, de sateliți sunt din Europa. Deci vă ocupați de Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Exact. Rolul nostru este să discutăm cu um, factorii de decizie pentru a ne asigura că înțeleagă, înțeleg soluțiile tehnologice. Există atâtea inovații. Astăzi este greu uh, să se uh, țină um, să se urmărească tot ce se întâmplă. Bineînțeles, cunoaștem cu toții realitățile atât de dure și inegalitățile cu care se confruntă uh, oamenii în diferite colțuri ale lumii, iar domeniul digital este esențial aici. 4 miliarde de oameni nu au acces la internet în ziua de astăzi și un motiv pentru asta este lipsa de infrastructură de comunicații la nivel de viață de zi de zi uh, și în toate țările de pe glob. Sateliții sunt în spațiu, ceea ce înseamnă că un satelit poate vedea și deci oferi servicii unei treimi din uh, suprafața pământului. Iar uh, asta aduce cu sine anumite avantaje. În primul rând, comunica- comunicația prin satelit nu discriminează între oameni, că ei uh, trăiesc pe insulă, pe munte, într-o zonă cu puțină populație. Costul de a conecta pe cineva în oraș și pe cineva în vârf de munte este exact același tot ce îți trebuie pentru a te conecta la un satelit este o antenă satelit. Le cunoașteți, oamenii uneori le au pe casă și de un modem în, în, în casă. Iar uh, acoperirea sateliților um, face ca aceștia să fie o, o soluție logică când vine vorba de uh, țările în curs de dezvoltare. Dar pentru că este o infrastructură invizibilă în, care există în spațiu, <laughs> ne dăm seama că mulți nu uh, își dau seama uh, de avantajele acestei tehnologii sau de cum funcționează ea. Uh, membrii asociației noastre conectează regiuni din uh, țările în curs de dezvoltare de, din ultimii 20 de ani. În această perioadă au avut uh, loc mari progrese în domeniul tehnologic și au crescut drept urmare și tipul de servicii um, care pot fi oferite. Imaginile uh, sunt foarte grăitoare, tocmai de aceea am adus trei imagini pentru a vă arăta ce fac uh, membrii noștri. Uh, primul exemplu, incluziune uh, în domeniul financiar prin domeniul digital. În această imagine vedeți, să spunem așa, filiale financiare mobile. A fost o inițiativă în Mexic pentru a se aduce sisteme de banking mobile la uh, persoane din zone foarte îndepărtate. Deci, um, sunt aceste um, camionete, oamenii intră în ele, fac tranzacții de bani, este sigur, uh, deci sunt protejați, primesc uneori transferuri de bani uh, prin Western Union sau MoneyGram de la rude din străinătate și deci iată-i participând la lumea digitală. Următoarea imagine se referă la e-sănătate. Un, uh, un uh, spital uh, plutitor în Bangladesh conectat uh, prin domeniul digital. El uh, călătorește de-a lungul coastei Bangladeshului. Oamenii vin pentru consultații, pentru diagnostic, pentru tratamente, chiar mici uh, operații se pot face pe acest vapor. Iar medicii care sunt pe acest uh, vas pot să se conecteze, să uh, transmită și să primească date, date de diagnostic um, către spitale la nivel internațional dar, sau numai în capitală și deci să-i ajute pe acești uh, oameni. Fără acest gen de soluții, comunitățile care beneficiază de pe urma acestor servicii Uh, ar putea avea uh, persoane care uh, își petrec o viață fără tratament sau fără nici măcar un diagnostic al bolii lor. Și pentru că acest vapor merge între insule și revine cu oarecare periodicitate, acum se asigură și o oarecare continuitate. Soluția se bazează pe platforma SatMed, activată de 10 ori în state din Africa, Asia și așa mai departe. Un ultim exemplu este privind conectivitatea mobilă, după cum ați uh, spus și noastră mai devreme, doamnă președinte. Știm cu toții potențialul unui uh, telefon mobil uh, în mâna cuiva. Nu știm ce se poate întâmpla. Poate fi un fermier care verifică prețurile pieței, poate fi cineva care sună o persoană dragă, dar potențialul este enorm. Însă pentru a conecta zonele îndepărtate, trebuie fie să se creeze, să se construiască uh, turnuri um, mobile, de telefonie mobilă sau trebuie găsită o altă cale uh, de conectare către internet. Vedem că acest lucru este posibil prin satelit. Majoritatea conectivității mobile pe care o veți uh, găsi în afara zonelor rura, uh, urbane în Africa, Asia, întotdeauna se bazează pe satelit, doar că nu se vede acest lucru. În acest exemplu, operatorul satelit a montat antena, a creat, a construit uh, stația uh, de bază mobilă, este nevoie de electricitate, bineînțeles, deci vedem panourile solare și, bineînțeles, securitatea acestor instalații este esențială. Imaginea din dreapta arată primul telefon care a fost dat de la această instalație. Uh, exemplul este din Congo, uh, un um, sat uh, de aproximativ de câteva um, sute de persoane au trecut de la zero conectivitate la 3G în câteva săptămâni. V-am dat exemple de proiecte extraordinare puse în aplicare de operatori europeni. Întrebarea este ce se poate face, ce, ce decizii se pot lua aici pentru ca um, 4 milioane de cetățeni care nu au nimic să beneficieze de pe urma tehnologiei. Tehnologia nu va ajunge de la sine la oameni, este nevoie de acțiuni. Și prima acțiune, prima acțiune importantă, importantă este conștientizarea uh, în rândul uh, factorilor politici referitor la ultimele evoluții ale tehnologiei. Asta este, se, se aplică tehnologiei prin satelit, dar uh, se aplică și unor altor tipuri de uh, tehnologie. Ați auzit cu toții de Wi-Fi, dar există și Wi-Gig, um, Wi-Fi-ul de următoare generație, ceea ce um, va permite transferuri foarte mari. De asemenea, uh, același sistem, că dacă nu se vede, nu se știe, uh, se aplică și uh, sateliților. Iar dacă factorii de decizie nu cunosc uh, impactul și beneficiile aduse de uh, sateliți, nu vor uh, um, adopta politici care să ducă la folosirea acestor tehnologii. Trebuie să ne asigurăm că tehnologia este accesibilă, um, ieftină și asta începe cu faptul de a ști că ea există și că poate fi folosită. Fără sate- tehnologia prin satelit nu va exista conectivitate în uh, zonele rurale. Multe uh, state uh, fac să fie prea scumpă această tehnologie și asta prin bariere de reglementare. Noi considerăm că aceste bariere de reglementare vin de pe urma lipsei de înțelegere dacă ar ști ce beneficii s-ar putea obține de pe urma acestor tehnologii, nu ar impune astfel de bariere um, de reglementare. Un exemplu sunt uh, taxele de licență enorme. Dacă un operator trebuie să plătească o licență enormă pentru fiecare antenă satelit, dacă trebuie um, ca în exemplul mexican, aveam patru camioane cu patru antene, dacă licen, trebuie plă- să plătească licență pentru fiecare, va trebui să își recupereze costurile de la utilizatori, ceea ce va face ca serviciile să fie scumpe. În multe zone îndepărtate nu există niciun fel de infrastructură, deci sateliții sunt singura uh, soluție și se ratează oportunitate pentru creștere economică. Un alt element Important este că finanțarea trebuie să fie accesibilă. Adesea se pornește de la premisa că nu există infrastructura și uh, că soluția ar fi să se ofere finanțare pentru infrastructură. Însă, prin, cu tehnologia prin infrastructură, investiția principală există deja. Sunt sateliții care sunt deja în spațiu. Uh, este un lucru cu care ne-am confruntat și în Uniunea Europeană. Am explicat uh, Comisia acest lucru și și-au dat seama că nu numai infrastructura trebuie să fie finanțată, ci și accesul la, fi, la infrastructură. Pentru satelit uh, este uh, antena și uh, micul modem, cutiuța aceea, care costă câteva zeci de euro uh, și nu uh, milioane cât ar costa să conectezi prin cablu pe toată lumea. Um, I, in our view... În opinia noastră, <clears throat> trebuie să colaborăm cu guvernele statelor în curs de dezvoltare, astfel încât să elaborăm programe de incluziune socială pe termen lung, uh, suprapusă peste unele programe de uh, dezvoltare coerente și cuprinzătoare uh, la nivel guvernamental. Aceste programe oferă cadrul în care investițiile pot fi stimulate prin stimulenți, astfel încât com- companiile locale să investească în acoperirea nevoilor locale. În exemplu care este încă pe ecranele dumneavoastră, vedeți o instalație care până la urmă a fost instalată de localnici, care va fi întreținută și operată de localnici. Deci există și durabilitate, se creează loc, locuri de muncă eh, locale, eh, sunt eh, creați practic din nimic noi furnizori de servicii de internet. Și cu asta atingem mai multe obiective de dezvoltare durabilă deodată încercăm să interacționăm cu guvernele Eh, din toată lumea. Ehm, ni se spune adesea că trebuie să, trebuie să ne concentrăm momentan pe introducerea 5G, nu ne putem eh, eh, concentra pe clivajul digital. Alții spun că au diferitele priorități de alt tip. Eu nu cred că aceste obiective sunt concurente. Și, și 5G, acoperirea cu 5G și Um, acoperirea și uh, reducerea clivajului digital până la urmă urmăresc aceleași obiective de dezvoltare durabilă. Și um, uh, aceste obiective pot fi atinse prin uh, nuanțarea acestor diferitelor politici um, sectoriale. Este o așadar o situație în care suntem confruntați cu mari provocări, dar este vorba și de oportunități nebănuite pentru, pentru oamenii eh, din eh, acele țări. Din păcate, vocea acestor oameni deocamdată nu se aude la noi pentru că nu ajunge eh, la noi și pentru că acești oameni nu cunosc posibilitățile și șansele pe care ar putea să le aibă. Noi suntem aici alături de dumneavoastră pentru ca să vă ajutăm să puteți lua deci. În Uganda am văzut eh, foarte multe panouri fotovoltaice cu încărcarea unor telefoane mobile, de pildă. Bogdan, eh, tu vei fi acela care va redacta raportul reducerea sărăciei și care este potențialul de ocupare al acestor noi tehnologii. Digitalizarea urilor. După cum ați spus, Parlamentul um, a decis anul trecut să redacteze un raport pe șanse de armonizare a uh, diferitelor măsuri care contribuie la digitalizare. Există există o mare șansă de armonizare a uh, diferitelor măsuri care contribuie la digitalizare. Există, există o mare confruntare, o mare, uh, un mare război digital, uh, dar există și un clivaj digital în, inter, în interiorul Uniunii Europene, Uh, și la noi există încă mari diferențe între rețelele uh, care deja au implementat 5G și altele care sunt la 3G, la, privind accesul la internet și așa mai departe. Obiectivelor uh, cu care, pe care vrem să le atingem. Evident că voi trece la redactarea raportului. Vreau să mulțumesc și vorbitoarei care a fost invitată, ne cunoaștem personal am uh, notat unele întrebări, uh, accesul la servicii de sănătate, la S, despre e-sănătate, despre șansele uh, privind ocuparea pe care le comportă această digitalizare. Mulțumim. Avem un singur raportor din umbră aici prezent, domnul Guerrero. Vă rog. Eh, gracias a la, la presentación. Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări, care au fost cuprinzătoare și informative. Acum am înțeles și eu ceva mai bine ce înseamnă această tehnologie blockchain. Este un termen pe care le auzim tot mai virtuală și a da, tranzacții financiare obscure. Mă rog, um, aș vrea să mai spun următoarele. Bogdan, îmi imaginez că știți că mă preocupă. Sunt multe aspecte legate de această dimensiune umanitară. La un summit global umanitar eh, organizat recent s-a spus că trebuie lansate măsuri umanitare pentru sprijinirea oamenilor aflați în facilitarea accesului la instalații uh, sanitar medicale și la servicii de sănătate, uh, uh, accesul mai ușor la anumite facilități financiare, bancare. De pildă, persoane care se află într-o situație umanitară deosebită au acces uh, limitat la instrumente digitale, la internet. De cele mai multe ori este vorba de refugiați, dar și de dar uh, și în regiuni uh, de criză, în regiuni de calamități naturale, infrastructurile digitale ar fi de mare utilitate. Încă un lucru care pe mine mă interesează foarte mult, rolul femeilor participarea femeilor la soluționarea anumitor situații uh, concrete și competențele femeilor în general ar putea fi utile în rezolvarea anumite, anumitor probleme. De pildă, vorbeați de evaluarea, dar și în situația în care uh, vrem să prevenim uh, consecințele dezastroase ale unor furtuni sau calamități. Mă rog, uh, nu poți să previi uh, urmările unui cutremur, pentru că nu ai timp, dar în, cadrul, în cazul altor calamități acest lucru e posibil. Și ai grupuri de populație care uh, de regulă sau în alte situații sunt excluse de la participarea la procesele de, decizionale. Mă rog, Odată ce va exista un proiect de raport, uh, voi îmbogăți acel raport, îl voi completa cu unele amendamente pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor și uh, pot fi de asemenea de mare folos în intervenția în cadrul unei crize umanitare, fie că este declanșată de o calamitate naturală sau de un conflict îmi pot imagina că într-o situație de conflict, uh, transmiterea informațiilor despre coridoarele umanitare, toate aceste informații pot fi transmise uh, pe căi digitale. Mulțumesc și acum uh, rog directorul, directorul general adjunct pentru comunitățile locale și infrastructurile. Yes, indeed, I'm the deputy head of unit of a unit. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, sunt adjunctul directorul general pentru Um, uh, o serie, competent pentru o serie și răspunzător pentru o serie de uh, aspecte um, uh, legate de infrastructură, de autoritățile locale. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să pot participa la această dezbatere în numele DigiDevco Salutăm inițiativa de a, reda- de a se redacta acest raport. Suntem dispuși să contribuim acolo unde putem la re- redactarea raportului. Cred că în aceeași situație se află și uh, DigiConnect, uh, care este reprezentat aici de domnul Lars Eric și acum uh, în spaniolă, pot să spun că uh, avem o foarte bună uh, colaborare și cu Direcția Generală Econ în materie de digitalizare, tocmai din motivele pe care le-ați enunțat și dumneavoastră. și la această direcție generală uh, sunt uh, în curs de elaborare niște inițiative foarte, foarte interesante. Uh, cred așadar că va, vom putea să contribuim alături de colegii din aceste două direcții generale și împreună cu cei de la ECO la lucrarea dumneavoastră. Digitalizarea este importantă pentru noi toți atât uh, pentru piața internă a Uniunii Europene, cât și în politicile noastre externe, chiar dacă această dimensiune este mai recent inclusă în politica externă. Digitalizarea se răspândește rapid în țările noastre partenere. Totuși, mai sunt foarte multe de făcut. În ciuda unei scăderi la nivel global a uh, înscrierii pentru banda largă banda largă de internet este încă uh, inaccesibilă pentru multe țări din Europa, uh, cu atât mai puțin accesibilă, accesibilă pentru țările cel mai puțin dezvoltate și pentru regiuni insulare. Există un clivaj uh, digital și în interiorul diferitelor state, cum ar fi clivajul dintre mediul rural și cel urban. De asemenea, există un clivaj digital și după gen după eh, genul utilizatorilor serviciilor digitale. Eh, Sector, colegul nostru din sectorul privat eh, a menționat dificultățile participare, în participarea antreprenorilor particulari privați în aceste demersuri de digitalizare din cauza lipsei unor competențe specifice. Să știți că dimensiunea digitală nu este nouă în politica pentru dezvoltarea Uniunii Europene, pentru că în ultimii 20 de ani Comisia Europeană a susținut multe proiecte din domeniul digital, dar de obicei într-o manieră de tip ad hoc. Am investit uh, până acum 350 de milioane de euro alocați în ultima decadă pentru proiecte de digitalizare în, toate, eh, în mai 2017 și este accesibilă pe eh, site-ul eh, Comisiei Europene. Comisia Europeană și să faciliteze accesul fetelor și femeilor la noile tehnologii. Toate acestea, evident, au un impact a documentului de lucru menționat de colegul de la GIZ, au fost cuprinse într-un document de concluzie de sprijinire și promovare a infrastructurii digitale, a competențelor digitale, de consolidare a economiei digitale și de extinderea a de sprijinire și promovare a infrastructurii digitale, a competențelor digitale, de consolidare a economiei digitale și de extinderea a ecosistemului digital, în special în beneficiul IMM-urilor. Evident că în particular ne adreptăm atenția